So, schönen guten Morgen allerseits. Ich begrüße... Bună dimineața tuturor. Dați-mi voie să vă urez bun venit. Peter. So, schon besser. Mai bine așa. Încă o dată, bună dimineața tuturor și bun venit la ultima parte a reuniunii noastre înainte de vacanța de vară. Astăzi avem vizită din Estonia și urez bun venit domnului ministru Evgeni Osinovski, ministrul muncii și al sănătății. Mm, și urez bun venit și colegei sale, Caia Iva, ministrul protecției sociale. Cam până la 10.30 vom discuta uh, președinția Consiliului în domeniul nostru, muncă și uh, domeniul social. Vom începe cu o prezentare din partea doamnei ministru Iva, apoi va interveni domnul ministru Osinovski. Dacă ați putea să vă rezumați la 5 minute, ar fi minunat, dar cred că avem totuși suficient uh, timp astăzi uh, ca să uh, putem parcurge tot ce este nevoie. Colegid, aitäh selle võimaluse eest täna tutvustada Eesti eesist. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a vă prezenta planurile și prioritățile președinției estoniene în fața comisiei dumneavoastră. Protecția socială copii, familia, astfel de politici țin de competența mea și am să vă vorbesc despre prioritățile noastre în aceste domenii, în timp ce domnul Osinovski va prezenta unghiul său de vedere. Estonia deține președinția Consiliului Uniunii Europene pentru prima oară, iar motoul nostru pentru această președinție este unitate prin echilibru. Asta înseamnă că scopul nostru principal, ca și țara președinției, este a menține Europa unită, căutând mereu echilibrul între diversele valori, idei, partide și așa mai departe. În domeniul um, aspectelor sociale, noi ne-am dorit ca Europa să fie o Uniune cât mai unită, ținând seama de nevoile fiecărui cetățean. Și asta pe baza unor valori împărtășite, în care fiecare individ își are propria valoare. Și e un lucru important, pentru că încrederea uh, cetățenilor în Uniunea Europeană, cum știm, Ehm, e într-un moment de slăbiciune și iată de ce eh, libertățile fundamentale, eh, oportunitățile egale sunt vitale. Și una din prioritățile Estoniei e tocmai eh, a susține libertatea de mișcare a cetățenilor. Dacă oamenii nu ar avea libertatea să se deplaseze sau să lucreze într-o altă țară, dacă nu ar beneficia de serviciile sociale, pur și simplu uh, Um, libertatea de mișcare nu ar fi garantată. Iată de ce uh, elemente de legislație cheie includ o regulamentul de coordonare a politicilor sociale. În uh, sistemele sociale ale statelor membre, uh, circumstanțele s-au schimbat și a apărut nevoia de a face regulile mai transparente, dar și mai ușor de înțeles și mai ușor de implementat. Uh, vom continua eforturile depuse de Malta, care a început negocierile la Consiliu pe două teme dificile. Tratament egal în ce privește accesul la beneficii sociale și legislația aplicabilă. Aceste teme sunt extrem de complexe și, în același timp, uh, sensibile. Trebuie să ne asigurăm că obținem un acord just la final. Colegii maltezi au făcut o treabă bună și noi am dorit să continuăm pe durata președinției noastre să deschidem încă doi nouă capitole. Um, ajutoare sociale pentru familii și tratamentul pe perioadă îndelungată. Dorim să obținem un acord la Consiliu pe toate aceste patru teme. Vrem să ne asigurăm că regulile sunt ușor de înțeles pentru oameni și cât se poate de transparente, iar textele noastre trebuie să reflecte aceste lucruri. Dragi colegi, Europa nu va fi una inclusivă dacă nu suntem în măsură să garantăm pentru toată lumea niște drepturi sociale clare, cu o societate în curs de îmbătrânire este de dreptul vital să garantăm drepturile persoanelor cu handicap și persoanelor cu nevoi speciale și asta nu ă, ca niște drepturi abstracte, ci niște soluții absolut practice și mă gândesc la tot ce ține de accesibilitate și directiva accesibilitate, al care scop este de a pune în aplicare în Uniunea Europeană Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Știm că directiva accesibilitate ne va pune în față uh, teme dificile de discutat, dezbateri dificile pentru a garanta uh, drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi independent și să participe în societate, luând decizii în mod independent. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă să nu Uh, impunem cerințe altfel decât proporționale pentru uh, întreprinderi și continuăm să promovăm libertatea de circulație a persoanelor și mărfurilor. E nevoie de bunăvoință. Noi avem această bunăvoință. Sperăm că și statele membre vor fi deschise propunerilor noastre și să obținem acorduri la Consiliu. 12-13 octombrie la Tallinn va fi organizată o conferință a experților ce privește tranziția de la servicii uh, centralizate la servicii în comunitate și dorim să facem un schimb de bune practici. încercând să găsim uh, soluții care fac posibil o viață independentă și demnă pentru toți cetățenii. În concluzie, v-aș reaminti motoul președinției noastre, unitate prin echilibru. Dragi colegi, președinția Estoniei va avea exact atâta succes cât ne vor acorda prin compromis partenerii noștri. Sperăm să avem o cooperare constructivă și uh, ne urez tuturor o președinție reușită. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru. Domnule ministru Osinovski, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în urma celor spuse de colega mea, eu am să mă concentrez ceva mai mult pe prioritățile președinției estoniene în domeniul social și al ocupării locurilor de muncă. După cum a spus deja doamna Iva, o Europa inclusivă și sustenabilă care sprijină mobilitatea pe piața forței de muncă și crearea de oportunități egale pentru toată lumea este o prioritate pentru președinția noastră. Pe lângă toate acestea, noi privim lucrurile și din perspectiva unei societăți inovative și digitale. Europa inovativă și digitală este, de asemenea, o prioritate orizontală în cadrul președinției noastre. În domeniul ocupării locurilor de muncă ne concentrăm pe mobilitate. Dorim să ajungem la Consiliu la un acord cu privire la directiva privind detașarea lucrătorilor. Dorim să ajungem la, la un echilibru corect pe de o parte, dorim să asigurăm drepturile acestei categorii de lucrători și, pe de altă parte, dorim să ne asigurăm că companiile au libertatea de a oferi servicii pe piața unică. Este un dosar foarte complex, foarte controversat, după cum știm. Ne concentrăm pe valorile Uniunii Europene. Ne concentrăm pe piața unică, pe de-o parte, și pe de, pe de altă parte pe corectitudine și pe protecția lucrătorilor. Toate aceste lucruri trebuie echilibrate între ele. Vom continua munca depusă de colegii noștri din Malta pentru a găsi un bun echilibru în acest dosar. Dorim să construim punți și să ajungem la un compromis, în așa fel încât textul final să fie foarte bun și, care, și să poată fi pus în aplicare și pe teren. Avem niște obiective foarte ambițioase și dorim să ajungem la un acord cu Consiliul până luna octombrie, la întâlnirea EPSCO din octombrie. După aceea, vom putea începe negocierile cu dumneavoastră. Transformările tehnologice aduse de digitalizare au, bineînțeles, un efect profund asupra societăților noastre, un efect în continuă creștere. De aceea noi salutăm propunerea Comisiei cu privire la pilonul social european. Acesta transmite cetățenilor noștri o imagine foarte clară a valorilor pentru care există Europa. Unele dintre aceste drepturi există deja în anumite state membre la ora actuală, unele însă nu. Mai mult decât atât, acest pilon social european este un angajament politic din partea Uniunii Europene, care sublinează faptul că nu poate exista creștere sustenabilă fără oportunități egale și fără protecție socială adecvată. Noi dorim să progresăm cu aceste discuții la nivel politic în Consiliu. Sper că Parlamentul European este și el la fel de ambițios ca noi și că împreună cu Comisia vom putea semna proclamația înainte de sfârșitul acestui an. Pentru a garanta oportunități egale pentru toată lumea pe piața forței de muncă, este important ca Uniunea Europeană să discute și să promoveze măsuri pentru a echilibra viața personală și, și cariera. Măsurile care ar viza o mai bună distribuire a poverilor între părinți sunt la fel de importante pentru a oferi femeilor o mai bună șansă de a participa la piața forței de muncă, precum și bărbaților o mai bună șansă de a participa la viața de familie. În acest context, în timpul președinției estoniene, ne vom concentra pe primele discuții cu privire la un proiect de directivă în acest domeniu. De asemenea, la întâlnirea informală a ministrilor EBSCO din Tallinn de săptămâna viitoare ne vom concentra și pe acest subiect. La întâlnirea informală ne vom concentra și pe acest subiect în contextul noilor tipuri de familii și noilor forme de angajare. Nu trebuie să scăpăm din vedere nici calitatea locurilor de muncă sau uh, relațiile la, la locul de muncă. Propunerile care ne așteaptă în viitor sunt foarte importante pentru noi, mai ales cele care vizează substanțele cancerigene și mutagene. Vom colabora îndeaproape cu Parlamentul European și cu statele membre. Scopul nostru este să ajungem la o poziție comună și să mergem înainte. Este important pentru lucrători, angajatori și cei care fac politici să se adapteze la schimbările din economie și din piața forței de muncă din Uniunea Europeană. Vom avea o conferință pe această temă pe 13-14 septembrie în Tallinn. Acolo vom dori să ne concentrăm pe discuțiile care vizează provocările de la locul de muncă, care vizează aptitudinile și securitatea socială. În baza acestor discuții, președinția estoniană va pregăti și un set de concluzii ale Consiliului cu privire la viitorul muncii. Știm că ne putem baza pe dumneavoastră în toate aceste eforturile noastre. Înțelepciunea este foarte importantă și pentru a face politici bune e nevoie de analize bune. De aceea ne putem baza și pe agențiile tripartite ale Uniunii Europene, care ne vor ajuta să atingem obiectivele noastre foarte ambițioase. Avem și anumite propuneri care vizează regulamentele fondatoare ale acestor agenții. Așteptăm să începem trilogurile cu Parlamentul pe aceste teme. Acordăm multă atenție fiecare agenție în parte, dar dorim să vedem cum putem progresa luându-le ca un pachet. După cum știți, structura și partea de fond a textului se aseamănă între toate aceste agenții, așadar este important să ajungem la compromisuri și adoptare cât mai rapidă pentru aceste texte. Stimați colegi, de-a lungul președinției noastre ne vom confrunta cu câteva teme foarte importante, fundamentale și dificile, dar vă asigur că alături de colegii noștri vom face toate eforturile necesare să atingem rezultate adecvate în timpul președinției noastre. Vă mulțumesc. Recht herzlichen Dank, Herr Minister. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. În uh, comisia noastră, procedura este după cum urmează. Într-o primă rundă intervin coordonatorii grupurilor politice, iar apoi, într-o a doua rundă, uh, membrii comisiei noastre vă Um, adresează întrebări. Propun uh, să încercați să răspundeți la întrebări în blocuri, va fi mai simplu. Începem cu David Casa, în numele PPE. Ministers, and thank you for your presentations. Mulțumim pentru prezentările făcute. Președinția dumneavoastră intervine într-un moment decisiv. E o perioadă în care cu toții ne străduim să obținem rezultate tangibile în ce privește ocuparea, educarea, um, potrivirea competențelor și o uh, circulație justă a serviciilor persoanelor marfurilor. Putem fi mândri că, pe de-o parte, uh, democrațiile noastre oferă, um, sunt stabile și oferă și o protecție socială adecvată. Aș uh, ruga președinția estonă să păstreze, să prezerve uh, valorile noastre așa cum figurează ele în tratate, solidaritatea, libera circulație sunt pe primele locuri atunci când discutăm um, propunerile aflate pe masa de lucru astăzi. Președinția dumneavoastră vorbește despre unitate prin echilibru. Mie îmi place acest moto și întrebarea mea e următoarea. Ce poate președinția dumneavoastră să facă pentru a Uh, palia uh, diferențele de opinie pe uh, temele citate, reticențele față de piața unică și în ce fel se poate reînvigora proiectul nostru european. Cred că în următoarele șase luni trebuie să existe o concentrare nu doar pe aspectele tehnice, ci și pe aspectele politice, așa încât să Eh, obținem tot ceea ce ne dorim pentru viitor. Mulțumesc! Für die S&D gehe ich davon aus. Mulțumesc. În numele SND presupun că va interveni doamna Iungherius. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați miniștri, pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentarea programului dumneavoastră de lucru. Trebuie să vă spun că și mie îmi place uh, sloganul președinției dumneavoastră, acesta este, de fapt, um, ghicitoarea pe care încercăm și noi să o rezolvăm. Cum menținem unitatea, cum facem asta într-un mod echilibrat. Îmi dau seama că este prima dumneavoastră președinție și primul lucru pe care aș dori să-l uh, fac este să vă felicit pentru încheiar, încheierea trialogului referitor la substanțele carcinogene și mutagene. Iată, președinția dumneavoastră începe cu dreptul prin uh, încheierea acestui trialog. Cum spunea și domnul Casa, în momentul de față suntem într-o perioadă specială a mandatului nostru și a, a mandatului Comisiei. Este momentul de, pentru rezultate, uh, mai ales la anumite chestiuni sociale și Comisia uh, Uh, vorbește despre um, o Europa cu un rating de triplu A în domeniul social, cred că a venit momentul să vedem acest lucru. În ceea ce privește directiva referitoare la detașare, ați spus că doriți uh, concluziile ale Consiliului la reuniunea din octombrie. Asta ar permite începerea unui trialog în timpul președinției dumneavoastră. Și cred că um, ar fi um, o mare ușurare pentru mine dacă s-ar putea face asta. Am o întrebare ce ține de trialogurile privind finanțarea cooperării europene și anume uh, finanțarea Corpului de Solidaritate. Bun, poate că este un uh, subiect mai puțin important, dar va trebui să fie discutat dacă lansăm acest uh, corp de solidaritate fără bani proaspeți, cum uh, este situația în momentul de față, asta înseamnă că dacă plătim acest program, uh, nu vor mai fi bani pentru alte proiecte sociale, la fel de importante atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Deci cum credeți că vom putea găsi un echilibru între Corpul de Solidaritate, Fondul Social European și Erasmus Plus? Mulțumesc! În numele CR, Anthea McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, stimați miniștri, mă bucur, mă bucură prezența dumneavoastră. Aș dori să mă alătur uh, antevorbitorilor mei și să salut uh, abordarea președinției estone de unitate prin echilibru. Mai ales în ceea ce privește legislația, echilibrul este uh, un obiectiv um, permanent. Salut uh, ideea că regulile trebuie să fie ușor de înțeles. Eu um, vin din, uh, un domen- din domeniul IMM-urilor și pentru IMM-uri uh, ideea este că e nevoie de reguli pe care nu trebuie să uh, petreci foarte mult timp ca să le interpretezi, ca să le înțelegi um, sau și în niciun caz să plătești pe cineva care să le interpreteze pentru tine. Deci asta este important pentru întreprinderile uh, mici. Uh, certitudinea juridică și certitudinea că nu se vor afla în ilegalitate la un moment dat. Din dosarele menționate, unul important este cel referitor la detașarea lucrătorilor. Este clar că aici avem nevoie de reguli ușor de înțeles. Și este un dosar în care trebuie să menținem unitatea țărilor, uh, diferitelor țări din Europa, ce vin fiecare cu propria perspectivă. Mi se pare interesant că Estonia preia președinția în momentul de față deoarece mă tem că există pericolul unei diviziuni între țările mai noi și mai mici și țările mai mari, uh, mai, mai de mult în Uniunea Europeană și cu salarii mai ridicate. Și mi se pare uh, ceva pozitiv că țările noi și mai mici sunt reprezentate. și m-ar interesa cum vedeți dumneavoastră echilibrul între est și vest și cum menținem unitatea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc chiar acum în numele ALDE Martina de la Baiova. Mulțumesc! Am să-i dau timp coordonatorului să se pregătească pentru următoarea rundă. Stimați miniștri, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea priorităților. Vă veți confrunta cu o serie de provocări, nu va fi ușor, dar uh, vă urez mult succes. Ați început foarte bine, vocea dumneavoastră se face deja auzită, asta este și datorită uh, echipei dumneavoastră. Echipa dumneavoastră lucrează foarte bine, cunoșteam prioritățile de mai mult timp Aș dori să urmez aceeași linie cu colegii mei. O întrebare către ministrul Osinovski și directiv, referitoare la directiva privind detașarea. Eu sunt raportor din umbră uh, pentru dosar, dar sunt și dintr-o țară mai mică și înțeleg foarte bine această problemă pe care o avem cu echilibrul. Uh, domnule ministru, ați fost detașat la Bruxelles Sper că n-ați avut probleme când ați venit la Bruxelles, dar mă tem că lucrurile, că lucrurile s-ar putea să se înrăutățească în viitor. Deci să încercăm să găsim o soluție împreună. Ați, ați spus că veți asculta ambele părți. Uh, cred că Estonia va fi un bun moderator al dezbaterii și asta va fi provocarea dumneavoastră, să duceți la oaltă ambele părți și să găsiți o abordare echilibrată. Uh, sunt convinsă că veți găsi o cale să se ia în considerare vocile tuturor celor uh, din Consiliu um, și mă bucur și că doamna ministru Iva a menționat libera circulația bunurilor și servicii ca o uh, prioritate. În transport, în domeniul mobilității, vom avea aceleași probleme, va trebui să cooperăm o întrebare către doamna ministru Ivan, ceea ce privește coordonarea în domeniul securității sociale. Întotdeauna vorbim despre cât trebuie plătit, cui, în ce circunstanțe, însă una dintre uh, probleme este implementarea eficientă a regulilor pe care le adoptăm. V-ați gândit la promovarea unor uh, soluții digitale în timpul președinției dumneavoastră, pentru că poate un oarecare uh, schimb de uh, date între statele membre ar putea fi benefic pentru combaterea fraudei. Cred că ar fi o abordare bună. În general, uh, digitalizarea, inovația, știm foarte bine că nu putem să le oprim și nu trebuie să ne temem de ele, Estonia cred că ar trebui să fie exemplu pentru noi toți în acest domeniu și poate se pot găsi uh, soluții în uh, domeniul social și al coordonării în acest domeniu. Vă încurajez să ne împărtășiți uh, bunele dumneavoastră practici. Văd asta zilnic. Am, un, am cel mai bun consilier estonian și pot să vă asigur că atunci când uh, cehii și estonienii își unesc forțele, rezultatele sunt pozitive. Mulțumesc. Acum, în numele uh, GUE, Paloma López Bermejo. Eh, Bună ziua, mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru această oportunitate pe care ne-ați oferit-o de a cunoaște uh, exact care sunt prioritățile președinției estoniene în acest al doilea semestru al anului 2017. Am o întrebare, în primul rând, cu privire la pilonul social european. Cu toții știm că, în practică, acest pilon social nu este decât o declarație politică, fără niciun fel de valoare juridică. Acum este vorba de a defini o foaie de parcurs foarte clară pentru niște drepturi sociale care să se recunoască prin acest pilon social. Și toate aceste lucruri trebuie să se reflecte și în legislația din Uniunea Europeană. Și spun foarte bine, Uniunea Europeană, dacă dorim să luptăm împotriva dumpingului social, nu sunt suficiente soluțiile cu două viteze. De aceea am câteva întrebări la care aș dori să văd dacă puteți să ne dați mai multe detalii. V-ați gândit să explorați posibilitatea de a, ca Uniunea Europeană să intre în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, după cum prevăd tratatele? sau chiar în Cartea Socială Europeană. Astfel, am putea, am putea crește coerența dintre diversele tratate internaționale care vizează drepturile și pe care se bazează și modelul social european. Mă refer la acest model social european și vis-a-vis -vis de acesta aș dori să-mi spuneți dacă v-ați gândit la vreun fel de inițiativă pentru a consolida negocierile colective la nivel național sau european. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește directiva detașării lucrătorilor. Mă îngrijorează faptul că încă vă gândiți în termen de echilibru între piața unică și drepturile lucrătorilor. Această directivă ar trebui să aibă un obiectiv principal și anume acela de a îmbunătăți normele de la locul de muncă, pentru că, din nefericire, lucrurile nu stau așa. Dacă ne puteți uh, da mai multe detalii aici, v-aș fi recunoscătoare. De asemenea, trebuie să spun că există niște rezultate foarte proaste în ceea ce privește transpunerea directivei de punere în aplicare a directivei privind deplasările pur și simplu nu se pune în aplicare așa cum trebuie. Și există și câteva țări care se confruntă cu procedura de încălcare a tratatelor din partea Comisiei pe această temă. Tatiana. Mulțumesc. Iar acum, în numele verzilor, doamna Zdanoca. un Mulțumesc. În primul rând aș dori să urez bun venit ministrilor Uh, alături de noi și să le urez uh, bun venit um, și să le urez mult succes pentru următoarele șase luni. O întrebare către doamna Caia Iva, poate că nu am înțeles corect din interpretarea în letonă și, în mod evident, uh, limbile noastre sunt foarte diferite. Vorbeați despre același nivel de sprijin aș vrea să uh, știu ce, care este abordarea dumneavoastră față de sistemul de sprijin, dar și abordarea dumneavoastră generală în ceea ce privește ideea de venit minim pentru uh, o familie sau pentru un menaj. În momentul de față lucrăm la rezoluția Parlamentului ce ține de venitul minim. Din păcate, Comisia refuză să vină cu o propunere de directivă. O întrebare și către domnul ministru Osinovski, tot ce ține tot de salariul minim. Care este poziția dumneavoastră și cum ați vorbit despre directiva privind detașarea lucrătorilor? aceasta este strâns legată de salariul minim și de venitul minim. De exemplu, salariul minim în țara mea este de 5 ori mai mic decât în Luxemburg. Și probabil că relația sau raportul este unul uh, similar între Estonia și Luxemburg. Deci dacă nu rezolvăm această problemă, nu putem rezolva nici contradicțiile uh, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Sloganul politicienilor uh, um, de, din Occident aici este munc, um, plată egală pentru muncă egală. Dar ar trebui să adăugăm peste tot sau oriunde plată egală pentru muncă egală oriunde pentru că dacă comparăm țările cele mai bogate și cele mai sărace din Uniunea Europeană, uh, salariile sunt uh, diferite cu un factor de 5. Apoi, um, echilibrul între viață pro um, profesională și privată. Am fost raportor pe acest subiect și directive a fost prezentată de Comisia Europeană, iar uh, poziția noastră a fost mai degrabă pozitivă decât negativă, însă mai rămâneau câteva puncte nerezolvate. Propunerile în ceea ce privește durata concediului uh, și concediului de maternitate nu este satisfăcătoare pentru noi. Poate ne puteți da câteva detalii despre acest subiect. Deci, uh, concediul de maternitate și concediul parental. Mulțumim foarte mult. Nu văd pe nimeni uh, de la EFDD sau nu văd niciun coordonator. Ar urma ENL, ENF. Uh, nu văd pe nimeni. Putem încheia runda coordonatorilor și am, aș putea da cuvântul ministrilor pentru răspuns. Doamnă ministru Iva, vă rog. selle toetava suhtumise eest meie tööperioodile, mis kohe algamas on. mulțumesc foarte mult pentru sprijinul exprimat față de președinția noastră, care abia începe. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și întrebări. voi încerca să vă răspund la aceste întrebări. În primul rând, întrebarea generală în ceea ce privește rezultatele specifice și cum dorim să depășim uh, blocajele la aceste subiecte delicate, cum vrem să obținem un acord în ceea ce privește regulamentul privind coordonarea am făcut o treabă bună cu um, colegii noștri um, austrieci și bulgari. Cu toții ne dorim o abordare unificată pentru coordonarea în securitatea socială, astfel încât să ajungem la o poziție comună până în iunie 2018, astfel încât uh, negocierile cu Consiliul să înceapă în iulie 2018. Intenționăm să ascultăm ce au de spus toate părțile, astfel încât uh, textele să fie ușor de înțeles și de interpretat. Și de asemenea să țină cont, bineînțeles, de toate punctele de vedere. De asemenea, dorim să menținem separate temeiurile juridice pentru a ajunge la un rezultat specific la fiecare dosar. În ceea ce privește implementarea coordonării, a, mi s-a adresat o întrebare foarte bună referitoare la digitalizare care ar putea fi folosită pentru schimb de date. Avem, într-adevăr, un sistem de schimb de date. Vom avea și un atelier pe acest subiect uh, în timpul președinției cu experți, uh, în timpul căruia vom vorbi despre schimb de date și vom încerca să venim cu soluții viabile în care pot fi folosite um, într-un mod cât mai extins, pentru că cu toții ne dorim să eliminăm uh, erorile și frauda. În ceea ce privește salariul minim, eu nu m-am referit la salariul minim în uh, intervenția mea. Când vorbeam despre oportunități egale, vorbeam despre acces egal la uh, drepturi și securitate socială când uh, persoanele uh, merg în altă țară, astfel încât toată lumea să poată să beneficieze de pe urma drepturilor sale. Este regretabil că o mare proporție a uh, populației uh, este amenințată de un risc de excluziune, iar incluziunea socială este uh, inclusă în procesul privind semestrul european. Statele membre mm, recent au fost foarte implicate în acest subiect. Eu salut această evoluție și mă bucur că partea procesului uh, semestrului european sunt implicate statele membre, iar uh, recomandările țin cont de situațiile specifice din uh, statele membre, astfel încât recomandările să fie mai ușor de implementat. Pilonul drepturilor sociale și um, dreptul la un venit minim. Statele membre au competență în ceea ce privește venitul minim și securitatea socială și în statele membre situațiile economice sunt diferite. Totuși, este important ca statele membre să aibă sisteme de venit minim cu un nivel clar minim garantat. Deocamdată cred că am răspuns uh, la întrebările dumneavoastră. Dacă mai aveți întrebări, uh, vă răspund cu cea mai mare plăcere. Mulțumim, domnule ministru. For your, for your Vă mulțumesc mult pentru întrebări. Am să încerc să răspund în măsura posibilului. Mai întâi, în ce privește concediul de maternitate și detaliile referitoare la de, detaliile tehnice uh, la care se referă. Eu cred că e o propunere ambițioasă și Vom începe o discuție concretă pe durata președinției noastre, desigur. Dar deocamdată este mult prea devreme pentru a putea prevedea care va fi rezultatul dezbaterilor de la Consiliu. Însă, firește, noi ne dorim o cooperare strânsă cu Parlamentul pe această temă, tocmai pentru a obține progres rapid. În al doilea rând, Doamna Iungherius m-a întrebat ce se întâmplă cu Corpul de Solidaritate European. Noi înțelegem cât de importantă este această prioritate politică și ca atare suntem angajați să ducem dosarul mai departe pe durata președinției noastre și firește încă o dată în strânsă cooperare cu Parlamentul. Bineînțeles, tema finanțării e una foarte importantă și în uh, numeroase ocazii s-a ridicat această problemă. Din păcate, nu ține de competența mea. Dar vom vedea ce se decide la nivel de Consiliu. Ce privește detașarea lucrătorilor, sigur, cum am mai spus, este un dosar foarte complex, foarte politic, foarte uh, sensibil și, pe bună dreptate, statele membre uh, susțin uh, atât principiul libertății de uh, mișcare, dar și acela al unei concurențe echitabile pentru toate companiile. Piața unică impune și echitatea echitate în detașarea lucrătorilor din servicii. Valorile, principiile au fost uh, discutate în profunzime în uh, cele trei președinții anterioare uh, și aici în Parlament, desigur. Iar noi vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a construi pe temelia propusă de predecesorii noștri la președinție. Sigur că e nevoie de compromis eh, din partea ambelor eh, eh, tabere. Pentru că altfel nu vom putea pune în aplicare directiva în 2019, de unde și uh, intenția noastră ca la EBSCO uh, în acest an să putem obține uh, acordul și progresul pe care ne dorim. Sigur că nu toată lumea va putea fi pe deplin satisfăcută de rezultate, dar e important să obținem <clears throat> un compromis. Ceea ce mă aduce la întrebările de ordin mai general, care mi-au fost adresate uh, de către domnul Casa, dar și alți deputați ce se întâmplă cu unitatea Uniunii Europene. S-a citat uh, diviziunea între statele membre. Eu cred că e nevoie de uh, unitate politică, întâi de toate, mai degrabă decât unitate pe un anume uh, aspect tehnic destul de limitat. Mai cred că uneori, în mod greșit, se face Uh, se impune o alegere între nivelul național, respectiv nivelul uh, Uniunii Europene. Pentru că interesul Uniunii este un interes comun și ca atare se translatează ușor la inter- în ce privește interesul național. Apoi, uh, interesul pe termen scurt sau pe termen lung Iarăși nu este neapărat contradictoriu dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, trecerea de la o criză la alta, putem înțelege de ce presiunea a fost atât de mare pe ce se întâmplă pe termen scurt s-a gândit pe termen scurt, la nivel uh, îngust, național. Însă, iată că acum vremurile se schimbă, perspectivele sunt mai optimiste și probabil că e fereastra de oportunitate pentru a uh, împinge de la spate proiectele uh, europene. Și asta în mod mai unitar și accelerat începând și să obținem rezultate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. Trecem imediat la a doua rundă de întrebări. Am câteva persoane înscrise la cuvânt. Începem cu Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să sprijin ceea ce ați spus și ceea ce s-a spus, um, că avem mare încredere în uh, președinția estoniană. Uh, la Strasburg plenul a fost uh, plin, uh, deci oamenii sunt interesați. Ați spus că vremurile sunt grele la nivelul, la nivel european, însă pentru mine este vorba de o mare oportunitate. Premiul Carol Cermare va fi dat întâi uh, domnului Trump uh, și apoi doamnei May. Cu cât uh, acționează ei mai mult, cu atât mai unită va fi Europa. Această doamnă de la guvernul britanic ne, ne dă de înțeles în fiecare zi că trebuie să fim uniți. Și regret că colegii noștri britanici nu vor mai fi în Parlamentul European. Dar ca să, pentru a, ca oamenii să ne sprijine, trebuie să venim cu soluții. Vorbeați despre societatea digitală. Trebuie să avem abordări concrete. Uh, nu ajunge să spunem că continuăm ce facem până acum. Cum arată viitorul um, muncii? Unii dintre noastre ați fost în Silicon Valley uh, să vedeți cum cum arată acest viitor și unele lucruri sunt îngrijorătoare, trebuie să găsim soluții. Apoi, pilonul drepturilor sociale. E foarte controversat. Unii spun că este o declarație fără valoare, doar cuvinte, și alții spun că este o ingerință în, stat, în uh, suveranitatea statelor membre. Aici este nevoie tocmai de echilibru. Și cred că dumneavoastră trebuie să luați în serios asta. Um, să fie discutat acest uh, subiect, ca oamenii să nu se simtă uh, ținuți departe de mare, marile uh, procese economice. Deci, pilonul social esențial și să încetăm odată cu această opoziție între Est și Vest. Mai degrabă, cred că ar trebui să construim punți. Ne bazăm pe dumneavoastră și cred că avem dreptate să o facem. Mulțumesc, Elizabeth Moran-Chartier acum. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, doamnă ministru. Întâi de toate vă urez mult, mult succes pentru președinția dumneavoastră, pentru că noi avem mari speranțe, ne punem mari speranțe în dumneavoastră, în special pe dosarul uh, pe care îl coordonez cu colega mea Iongherius, dar și cu toți raportorii din umbră astăzi prezenți aici, pentru că fiecare grup politic are un rol foarte important pentru a contribui la această unitate despre care dumneavoastră vorbiți și pentru a depăși diviziunile trecutului, care nu sunt în niciun caz diviziunile viitorului, iar Europa viitorului trebuie să fie una a coeziunii între Est și Vest. Ați vorbit de unitate. Noi așteptăm această unitate și aici, în Parlamentul European, facem tot ce ne stă în măsură pentru a construi acest spirit de compromis. Dar mai există și Consiliul. Și la Consiliu, a cărui responsabilitate, iată acum o uh, aveți pentru câteva luni, v-aș implora să fiți foarte atenți la câteva elemente. 1 calendarul de lucru era să obținem un acord în luna iunie la Consiliu sub președinția malteză. Astăzi, în fața noastră, puteți oare să vă angajați că vom avea un acord și o concluzie la Consiliu în luna octombrie? Orice altă tergiversare la nivelul Consiliului este un semnal foarte prost pentru unitatea europeană. 2. Colega mea, Agnes Iongherius, coraportoare cu mine, a spus veți începe trialogurile. Eu încă sunt și mai exigentă. Doresc să încheiem aceste trialoguri între Parlament și Consiliu sub președinția dumneavoastră. Iată ce e important, iată ce poate reda speranța tuturor concetățenilor noștri europeni. Într-o Europa care astăzi trebuie să se îndrepte către o Europa socială. Pentru că spatele unui astfel de text și altele despre care colegii mei au vorbit, vorbim de soclul Europei sociale pe care noi acum îl construim. Sigur că uh, temeiul juridic din 96 se bazează pe libera circulație a serviciilor, dar ce așteaptă azi cetățenii noștri? Ei bine, e ca la nivel european să tratăm problema ocupării și această noțiune a unei Europe sociale este extrem, extrem de importantă. Am vorbit de calendar, am vorbit de reușita trialogurilor, de spiritul Europei sociale și pe toate aceste paliere vă urez mult, mult succes, uh, stimată doamnă și stimată domn ministru. Mulțumim, Erika Calvejo. Uh, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă ministru, domnule ministru. Mă bucur că vă aflați din nou aici. Fără îndoială nu va fi ultima oară, pentru că avem foarte multe de discutat. Voi încerca să fiu cât mai pragmatic și cât mai succint în uh, întrebările mele și comentariile mele. Toată lumea este de acord, nu voi insista asupra acestui aspect, cum că trebuie să obținem o masă critică de sprijin social pentru Europa și pentru a face acest lucru trebuie să facem politică cu o orientare socială. Iată, există alegeri, nu putem să le pierdem din vedere, nu putem să ne erijăm într-o elită economică pierdută de popor. Suntem cu toții de acord cu aceste aspecte. Toată lumea știe aceste lucruri în, Euro- în Europa. Însă nu trebuie să fim frustrați de faptul că Modelul social european este format din multe cuvinte frumoase. Nu important este să ajungem la rezultate concrete și asta s-a spus deja aici. Comisia a emis o declarație, are un plan, mai mult sau mai puțin pus la punct, pentru a face anumite lucruri în acest domeniu. Foarte bine dar este din ce în ce mai urgent să ajungem la câteva rezultate concrete care să aibă un impact asupra majorității persoanelor. Personal, eu cred că Comisia s-a înșelat în momentul în care s-a concentrat pe câteva aspecte care creează multe divergențe între noi, dar afectează doar 0,7% din, uh, munci, din lucrători. Poate că au existat anumite motive politice electorale, care acum însă dispar din fericire. Am trecut și pe aceste, acest hop, acum, acum însă. Dumneavoastră, sunteți dispuși să cereți Consiliului și Comisiei să existe un plan de acțiune realist, posibil, să nu spuneți totul, haideți să facem totul cu Europa Socială, nu, să vă concentrați pe aspecte care sunt de interes pentru toată lumea. Și să vă dau un exemplu. Salariul minim. Venitul minim. E un simplu exemplu. Un alt exemplu, crearea eficientă de locuri de muncă și o mai bună utilizare a EFSI în acest domeniu. Lipsa locurilor de muncă rămâne cauza principală a inegalităților. Și apoi cum să mai abordăm inegalitățile? Cum să luăm măsuri solidare la nivel european, atât din punct, chiar și din punct de vedere financiar, pentru a lupta împotriva sărăciei? Cum putem face toate aceste lucruri dacă nu avem un plan concret de acțiune? Oare reușim să obținem ceva înainte de 2019? Chestiuni care să aibă un impact asupra oamenilor? Să nu ne concentrăm pe mari proiecte sau proiecte mult prea minore, divergente, care creează divergențe. Declarațiile instituționale sunt frumușele, dar dincolo de frumușel, haideți să facem ceva practic. Lupta împotriva sărăciei. Venitul minim. Președinția ar putea să insiste asupra faptului că venitul minim nu are niciun fel de lucru de a face cu salariul minus două concepte diferite, de fapt. Haideți să ne concentrăm așadar pe aspecte cât mai concrete. Putem face acest lucru în decursul președinției dumneavoastră. Mulțumesc, Claude Frolan, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamna ministru, domnule ministru, pentru explicațiile pe care le-ați furnizat. În mod clar, președinția dumneavoastră este deosebită. Ea survine într-un moment în care se pare că veți avea foarte mult de lucru. Este un moment esențial, mai ales pentru aspectele acestea care ne privesc pe noi la Comisia Ample. Europa trece prin momente dificile din punct de vedere economic, politic, cu Brexitul și așa mai departe, dar importantă este percepția pe care o au cetățenii. Trebuie să constatăm că o parte deloc neglijabilă de cetățeni se îndepărtează de proiectul european și face acest lucru deoarece consideră că Uniunea Europeană este mult prea îndepărtată de preocupările lor de zi cu zi. Și care sunt preocupările cetățenilor? Locurile de muncă, calitatea, vieții la locul de muncă, siguranța, securitatea socială, toate aceste aspecte sunt esențiale. Și de asemenea, capacitatea lor de a se adapta la noile forme de locuri de muncă care apar în zilele noastre. Ni s-a deschis o portiță de oportunitate. Putem avea un pilon social. Este o oportunitate importantă dar ea trebuie să fie și pusă în practică. Dacă nu o punem în practică, atunci nu va fi decât vorbe în vânt. Sper sincer că veți putea să vă bazați pe actorii centrali, partenerii sociali, reprezentanții firmelor, reprezentanții lucrătorilor salariați ei pot forma baza compromisului dificil despre care vorbeați dumneavoastră la Enaori. Însă, colaborând cu toți acești parteneri, putem ajunge la compromisuri și în orice fel de compromisuri, compromisuri puternice. Mulțumesc, Iana Tum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați miniștri, este o senzație foarte ciudată, ca și cum aș uh, suna la radio și a spune DJ-ului, vă rog să-l felicitați pe soțul meu că e ziua lui, pentru că e în bucătărie și va plăcea să-mi asculte vocea la radio. Nu mă pregătisem să vă adresez întrebări, dar ascultându-i pe colegii mei, am ajuns la o concluzie și la fel se întâmplă cu fiecare președinție. Cu toții considerăm că țara președinției va avea rezultate extraordinare în jumătate de an, cât ai clipi din ochi. Noi, la această comisie, înțelegem pe deplin faptul că există și principiul subsidiarității. Uneori cu colegul meu, Enrique, mergem la fumat și spunem că urâm subsidiaritatea. În temele pe care le abordăm noi. Este un obstacol major, dar trebuie să ne confruntăm cu el. Și atunci vă întreb, temele mai puțin controversate din timpul președinței dumneavoastră, ce veți face cu ele? Cum putem face în așa fel încât să nu fim blocați în discuții interminabile cu statele membre? Și aici nu doresc să mă refer la venitul minim. Nu, poate cartea albastră, de munca nedeclarată. În fine, care sunt domeniile în care considerați dumneavoastră că există bună voință comună din partea tuturor statelor membre ca să înregistrăm progrese? unde considerați dumneavoastră că nu va fi vărsare de sânge? Și sunt de asemenea de acord cu Martina Dlavaiova. Estonia are foarte multe lucruri bune pe care le poate împărtăși cu celelalte state membre. De exemplu, rețetele electronice pentru medicamente sau multe alte bune practici. Trebuie să folosiți de oportunitatea aceasta pe care o aveți ca să prezentați toate aceste bune practici restului lumii. Mult succes! Danke sehr. Jetzt Jean Lambert. Mulțumesc, Jean Lambert, acum. Thank you. Uh... Mulțumesc mult. Aș dori să mă concentrez pe câteva aspecte mai aparte. Colega mea s-a referit alinor la Cartea Albastră, respectiv uh, intrarea în drepturi a muncitorilor foarte calificați în Uniunea Europeană. Știm că gruparea Consiliului principal responsabil pe această temă este Justiția și Afaceri Interne, dar aș dori să-mi spuneți cum considerați dumneavoastră că ar putea să se implice mai mult în dezbatere partea de ocuparea forței de muncă, partea EPSCO. Și sperăm că trilogurile vor începe destul de curând. Migrația forței de muncă este tratată ca un fel de problemă de bariere, cine are dreptul să intre, și nu din punctul de vedere al beneficiilor pentru cei care călătoresc și lucrurile pe care le putem realiza în acest domeniu. Așadar, cum se poate integra partea de ocupare a forței de muncă mai mult în dezbaterea privind cartea albastră? Mult mai mult decât de obicei. Colegii din sală au tot vorbit despre leadership. Uniunea Europeană a declarat că dorește să fie lider, mai ales în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Așadar, Președinția dumneavoastră, cum considerați că va lucra în acest domeniu al ocupării forței de muncă și al investițiilor, tocmai pentru a încuraja această tranziție justă, ecologică. La nivel de Parlament, la nivel de ONU, discutăm foarte mult despre aceste lucruri și comisarul uneori se referă și dumneavoastră la aceste lucruri. Ne interesează opinia dumneavoastră. Cum considerați că puteți lucra pe acest capitol în domeniul ocupării locurilor de muncă. Dacă nu ne concentrăm cum trebuie și pe schimbările de aptitudini necesare în acest domeniu, nu vom reuși să contribuim cum trebuie la consolidarea rolului de lider al Uniunii Europene în acest domeniu al schimbărilor climatice. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni care să dorească să intervină putem încheia a doua rundă de întrebări și dau cuvântul celor doi uh, miniștri pentru răspunsuri. Începem cu doamna Iva, vă rog. Aite, iată, colegii, suur tänu jällegi nende Mulțumesc, uh, dragi colegi, mulțumesc din nou pentru toate uh, încurajările și, de asemenea, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Sunt de acord că nu trăim vremuri ușoare, dar ele prezintă și anumite oportunități pentru UE, pentru a înțelege care e tocmai valoarea unității. Și poate că asta va încuraja statele membre și pe toți cei vizați să încerce să și obțină rezultate. Președinția noastră și inițiativele noastre, cum ar fi pilonul drepturilor sociale, tocmai prezintă oportunități de a face ceva nou, de a face ceva important. Iar temele sociale sunt cruciale atunci când vorbim de unitate în UE. Aspectele sociale sunt ușor de înțeles pentru oameni. Cu cât statele membre tratează mai bine toate aceste aspecte sociale, Eh, cu eh, atât și la nivel eh, european se vor reflecta aceste lucruri. Și cred că e datoria noastră să ne ocupăm de pilonul social. În ce privește exemplele pozitive, tocmai în astfel de vremuri de mari divergențe între statele membre, aveți dreptate, nu e deloc ușor. Dar poate că regulamentul de coordonare ne aduce astfel de ocazii. Drepturile individuale uh, pentru tinerii părinți. Um, e bine, iată aici, uh, cred că acordul poate fi găsit mai ușor. Ce aș dori eu să fac pe durata președinției este să facem uh, numeroase schimburi de bune practici, arătând oamenilor uh, lucruri care se fac și care vor încuraja noi uh, moduri de a gândi între statele membre. Ca parte a pilonului social, Comisia a lansat o consultare în ce privește accesul la protecție socială și va trebui să așteptăm și să vedem care e rodul acestor consultări. Pilonul social cuprinde dreptul la un venit minim și în mod inevitabil vom discuta acest subiect. Uh, acestea fiind spuse, dau cuvântul colegului meu. Thank you, Minister. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește calendarul pentru directiva privind detașarea lucrătorilor, dorim să avem o abordare generală a Consiliului în luna octombrie și dacă dumneavoastră sunteți pregătiți, vom fi și noi pregătiți să începem cât mai repede și nu suntem deloc împotriva finalizării trilogului înainte de decembrie. Dar, bineînțeles, primul pas pentru noi este să avem abordarea generală de la EPSCO din octombrie. O altă întrebare se referit la Cartea Albastră. Urmărim ce se întâmplă cu acest dosar îndeaproape la JAI, însă nu avem niciun fel de discuție planificată la nivel de EPSCO pe această temă. Viitorul muncii a făcut obiectul multor întrebări. Trebuie să facem pași înainte în ceea ce privește construirea de punți dintre inovare, sistemele sociale, locurile de muncă și așa mai departe. Este o provocare importantă. Economia ecologică, transformarea, digitalizarea, toate sunt subiecte importante. Datorită scăderii protecției sociale în anumite domenii, știm că este dificilă uh, tranziția pentru anumiți oameni, pentru anumiți angajați. Există și problema politicilor regionale. Regiunile din economia veche poate că nu vor fi regiunile puternice în noua economie, dar acesta nu este un motiv pentru care să ne descurajăm, să facem pași înapoi. Nu, trebuie să abordăm această provocare și Estonia, ca țară, face ambele lucruri. Ne concentrăm pe inovare digitală, facem pași înainte aici, dar în același timp încercăm să găsim feluri în care să ne schimbăm, să ne adaptăm politicile sociale în așa fel încât ele să fie cât mai adecvate pentru provocările cu care ne vom confrunta în noua societate digitală. Tocmai acest lucru ar trebui să-l facem și la nivel european. De aceea, președinția noastră se concentrează pe piața unică digitală și pe libera circulație a datelor pentru fiecare cetățean european. Fiecare cetățean european trebuie să aibă beneficiul tehnologiilor. În același timp, trebuie să ne gândim la ce trebuie să facem pe plan social, în așa fel încât să îi protejăm pe cetățeni îndeajuns, încât ei să, fie, să aibă succes în tranziția aceasta. Poate că acesta ar putea fi avântul de care avem nevoie ca să ne unim mai mult. Mă refer aici la pilonul social european. La nivel tehnic, putem dezbate, este suficient de ambițios sau nu. Dar, în orice caz, nimeni nu poate să spună că vreunul dintre principiile din pilonul social european sunt greșite în mod fundamental sau nu sunt împărtășite de toate statele membre. Este bine că avem acest angajament politic al Uniunii Europene și poate că el va reprezenta o bază, un numitor comun pentru discuțiile noastre viitoare. Vă mulțumesc. Frau Ministerin Iva. Doamnă ministru Iva, domnule ministru Osinovski, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru discuția de astăzi. Cred că pentru un început de președinție a fost uh, un pas înainte. Așa cum văd eu lucrurile, președinția estoniană și-a propus foarte multe lucruri. Um, în timpul președinției dumneavoastră vor trebui să fie luate decizii importante, care sper eu vor duce Europa mai departe. Mă voi referi la două. Întâi, pilonul drepturilor sociale. Deocamdată nimeni nu știe ce înseamnă această declarație, ce consecințe va avea și ne bazăm pe sprijinul uh, dumneavoastră. Poziția noastră este că acest uh, pilon are mai degrabă n-ar trebui să fie uh, doar uh, niște recomandări uh, cu vorbe frumoase, ci ar trebui să fie acțiuni care consolidează Europa. Din multe state membre vine o neînțelegere. Nu este vorba de a impune unor state membre care au un nivel uh, de protecție socială mai mic, uh, un nivel mai ridicat. Nu despre asta este vorba. Este vorba de introducerea unor standarde minime care să permită ca oamenii să simtă dimensiunea socială a Europei. Și uh, se dorește atingerea unui, unei convergențe la nivelul întregii Europe, din acest punct de vedere. O a doua observație suntem într-o situație dificilă în ceea ce privește detașarea. Și aici uh, avem multe neînțelegeri. Am avut posibilitatea să discut despre asta la EBSCO. Principiul același salariu pentru aceeași muncă nu înseamnă o egalizare a salariilor în Europa. Cine solicită salarii egale uh, peste tot în Europa Bun, în calitate de sindicalist, uh, uh, aș, uh, cu plăcere pot să pot să-i dau celui care susține asta un mic curs despre cum se stabilesc salariile. Nu cred că trebuie să continuăm cu această neînțelegere pentru că tocmai asta face să se creeze blocaje. Și când vorbim despre venit minim, pot să vă spun că eu m-aș bucura dacă am putea discuta și împreună cu președinția estoniană, nu despre un salariu minim european, că e la, o prostie la fel de mare, ci despre dacă există la nivel național un nivel minim de venit care i-ar proteja pe oameni de sărăcie. Ar uh, fi o dezbatere pe care am putea o duce și uh, ne-ar putea permite să facem progrese, iar această dezbatere s-ar duce nu la nivel ideologic, ci uh, în, doar ținând cont de interesele uh, oamenilor. Dacă ați putea Uh, sprijini această abordare în timpul președinției dumneavoastră. Pe mine m-ar bucura acest uh, lucru. Avem, în orice caz, mult de făcut în Europa înainte ca ea să se prăbușească, deci să ne punem pe treabă. Mulțumim! So, dann haben wir mai avem uh, ceva timp înainte să continuăm. Präsidentschaft ab an Marita. Ich darf mich an dieser Stelle eu uh, îmi au la revedere de la dumneavoastră, o las pe Marita să continue să prezideze, vă urez concediu și odihnă plăcută și întoarceți-vă, asta este cel mai important. Okay, friends, we'll start the meeting. Dragi prieteni, vom începe ședința. În primul rând, le urez uh, bun venit tuturor celor care au sosit uh, noi în, șală, în sală. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit. Este ultima zi înainte de vacanța parlamentară. După cum știți, această audiere se referă la cea de-a doua propunere a Comisiei care vizează agenții cancerigeni sau mutageni. Pe primul set de substanțe am avut o discuție foarte bună și acum trecem la al doilea set de substanțe. Această propunere vine în urma primei propuneri. Poate este un pic dificil de urmat îndeaproape toate detaliile, pentru că există două dosare în paralel pe aceeași uh, temă și ele se suprapun un pic, dar cred că ne vom descurca. Comisia a spus foarte clar că dorește să organizeze mai multe revizuiri ale anexei 3 din directiva privind agenții cancerigeni sau mutageni. Există mai multe substanțe care vor urma să fie adăugate și Așteptăm să vedem cum stau lucrurile. Alături de noi se află vorbitor de la Scoel, de la Oșa, de la Etuc, Etui și de la Business Europe. Și ne bucură foarte mult faptul că, că v-ați alăturat uh, audierii noastre. De asemenea și doamna comisar Tyson se află aici. Nu am să mă întind cu vorba în această introducere dar este important pentru noi și faptul că ministrul din Estonia, responsabil pe acest domeniu, domnul Osenovski, este alături de noi. Cel puțin la început va fi alături de noi. Ulterior va trebui să ne părăsească. Sperăm că această introducere va ajuta și președinția să ia decizii rapide și bune. Le mulțumesc tuturor pentru munca efectuată pe primul set de substanțe vizate de această directivă. Rezultatul a fost foarte bun și acest lucru ne dă speranțe. Ne încurajează să luptăm mai mult. Iată, aici suntem cu toții cunoscuți, ne cunoaștem cu toții și rămâne de văzut ce vom face pe viitor. Acestea fiind spuse, aș dori să îi dau acum cuvântul doamnei Tyson. Vă rog să ne spuneți cum stau lucrurile cu cel de-al doilea set de substanțe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Osenovski, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor este un element central pentru o Europa socială puternică în mandatul Comisiei. Știți că eu m-am angajat personal să lupt împotriva cancerului la locul de muncă. Am făcut tot ce am putut ca să grăbesc uh, această directivă privind agenții cancerigeni sau mutageni, care, după cum știți, a cam stat la sertar mai mulți ani la rând. Mă bucură faptul că pe primul set de propuneri, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord pentru modificarea directivei și astfel am ajuns în această etapă, cea de doua, și ne așteaptă și etapele ulterioare. Cu această ocazie aș dori să vă felicit, doamnă președinte, dumneavoastră a fost, ați fost raportoare pe primul set îi felicit și pe raportorii din umbră pentru rezultat și salut și președinția Estoniei. Astăzi începem discuțiile pe cea de-a doua, pe cea de a doilea set de propuneri din partea Comisiei și în următorii 50 de ani aceste propuneri vor proteja peste 100.000 de lucrători. Propunerea dorește să extindă domeniul de aplicare la limitele de expunere profesională utilizate înainte și la motoarele cu combustie internă. Dorim să schimbăm limitele de expunere profesională la anumite tipuri de motoare și astfel putem uh, evita foarte multe cazuri de cancer de piele. Propunerea stabilește de asemenea noi limite de expunere profesională prin 5 agenți cancerigeni și de asemenea propune măsuri adiționale pentru aceste substanțe și altele. Astfel se va ajunge la îmbunătățiri semnificative în statele membre pentru fiecare dintre acești agenți cancerigeni. Aproximativ 20 de state membre au trebuit să introducă limite de expunere profesională mai scăzute la nivel național. Stimați membri ai Parlamentului European, consider că trebuie să dăm dovadă de ambiție în lupta împotriva cancerului ocupațional și trebuie să luăm măsuri care vor avea efecte concrete pe teren. Înainte de toate, acest lucru înseamnă că într-un domeniu atât de tehnic cum este acesta, trebuie să ne asigurăm că îi ascultăm pe oamenii de știință. Ei înțeleg cel mai bine felul în care funcționează și impactul agenților cancerigene asupra sănătății lucrătorilor. De asemenea, trebuie să ascultăm și de feedback-ul partenerilor sociali. Reprezentanții lucrătorilor și ai angajatorilor înțeleg cel mai bine felul în care sunt utilizate aceste substanțe la locul de muncă și ce măsuri de protecție a muncii se pot aplica în practică. După cum știți, punerea în aplicare a propunerilor noastre este extrem de importantă pentru mine. Nu are sens să venim cu măsuri care nu pot fi puse în aplicare. Ajung așadar la exemplul gazelor de eșapament diesel. Unii dintre dumneavoastră v-ați fi dorit să includem aceste substanțe în, această, în acest al doilea set de propuneri. Am analizat îndeaproape alternativa aceasta, dar am ajuns la concluzia că la ora actuală, la ora actuală, dacă venim cu propuneri privind gazele diesel, nu ar fi eficient, pentru că la ora actuală nu știm cum să definim aceste substanțe în așa fel încât să putem măsura expunerea la locul de muncă e nevoie de studii adiționale în ceea ce privește gazele diesel. Însă acest lucru nu ar trebui să amâne eforturile noastre acolo unde există studii suficiente pe anumite substanțe și mă bizuiesc pe sprijinul dumneavoastră ca să înregistrăm progrese rapide cu acest al doilea set de propuneri. Munca comisiei nu se va opri cu acest al doilea set de propuneri. Am început să muncim și pentru următorul set de substanțe și vom veni cu o propunere la începutul anului 2018. În plus, Comisia s-a angajat să evalueze de asemenea și nevoia de a include substanțele reprotoxice. Parlamentul ne-a arătat foarte clar că este îngrijorat de aceste substanțe și eu iau în serios toate îngrijorările acestea. De asemenea, ne preocupă și perturbatorii endocrini și aici vom veni cu o propunere din partea Comisiei, cu o strategie. Trebuie să evaluăm efectele substanțelor reprotoxice și să găsim instrumentul adecvat pentru a asigura protecția necesară cetățenilor și lucrătorilor europeni. Cancerul la locul de muncă este o tragedie pentru cetățeni și pentru familiile lor. Reprezintă de asemenea o povară foarte mare asupra întregii societăți. Împreună putem face pași importanți în lupta împotriva acestei boli. Mă bazez pe dumneavoastră să înregistrăm progrese importante și în acest dosar, în așa fel încât să poată începe negocierile interinstituționale cât mai repede. Îl salut pe domnul Claude Roland, domnul raportor, și îi salut pe toți uh, raportorii din umbră, din umbră în acest domeniu și vă urez mult succes. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnul Tyson. Acum aș dori să dau cuvântul domnului ministru Evgeni Osinovski. Domnului se ocupă de aceste teme. Domnule Osinovski, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte, stimați colegi. Consiliul s-a ocupat ieri de primul set de propuneri de substanțe cancerogene și mutagene din această directivă. Prin urmare, e nevoie de felicitări. În orice caz, nu putem să ne culcăm pe ureche, pentru că acordul pentru primul set a fost un compromis în toate sensurile acestui cuvânt. Toată lumea a acceptat anumite concesiuni, concesii. Deci e nevoie să mergem înainte. După cum a spus doamna comisar, continuăm eforturile. Comisia lucrează deja la cel de-al treilea set de substanțe cancerigene, la nivelul uh, Comitetului Consultativ Tripartit și acest subiect este de prioritate și pentru Consiliu și pentru Parlament. Aș dori să vă încurajez să continuați ca până acum. Trebuie să rămână o prioritate, ca și până acum. Iar acest lucru este ilustrat și prin faptul că avem această audiere azi. Experții din uh, panelul de experți prezintă diverse puncte de vedere și astfel vom avea mai multe perspective în vederea amendamentelor și în vederea acordului final. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că acordați acestui subiect importanța pe care o merită. Vă asigur că, în ceea ce privește Consiliul, suntem pregătiți să începem negocierile cu Parlamentul pe cel de-al doilea set din momentul în care este pregătit și Parlamentul. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule Osinovski, vă mulțumesc pentru prezență. Înțeleg că trebuie să ne părăsiți acum. Ne interesează foarte mult eforturile președinției dumneavoastră. Sunt sigură că veți găsi suficiente motive să reveniți la Comisia pentru Ocupare în lunile care urmează. Uh, Acum, membrii pot cere cuvântul. Domnule Roland, doriți să spuneți ceva? Nu, în primul și în primul rând doresc să vă ascult. Doresc să ascult intervențiile experților și, de asemenea, intervențiile colegilor mei. După aceea, doamnă președintă, voi lua cuvântul în concluzie, tocmai ca să vă prezint care este viziunea mea asupra dosarului pe care ne concentrăm aici. Foarte bine. Coordonatorii, doamna McIntyre, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. În numele ECR-ului, aș dori să salut acest al doilea set de propuneri cu privire la această directivă. Trebuie să recunoaștem faptul că limitele din propunerile Comisiei sunt rezultatul multor ani de muncă foarte detaliată. Este important să ne bazăm pe dovezi științifice în momentul în care luăm decizii. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi suntem într-o oarecare măsură amatori. Noi apărăm interesele cetățenilor. Dar este important să recunoaștem dovezile științifice și să ne bazăm cât mai mult pe acestea. Cheia succesului pentru aceste directive, pentru că aici ne referim la mai multe directive, ar fi următoarea. Este extrem de important și eu sunt de acord că trebuie să luăm măsuri. Trebuie să reducem numărul de morți și de îmbolnăviri cauzate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Și atunci, cheia ar fi să ne asigurăm că există anumite limite pe care le putem măsura la locul de muncă. uneori propunem anumite limite nefezabile. Și, practic, pierdem respectul celor care știu ce fac, pierdem respectul experților prin luarea de decizii arbitrare. Nu spun că am făcut așa ceva, nu, până acum ne-am descurcat foarte bine, dar este important ca și de acum încolo să recunoaștem faptul că noi controlăm expunerea profesională la agenți cancerigeni și mutageni. Trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare a unor controle foarte bune la locul de muncă și pe bune practici. Prin acestea putem apăra foarte bine cetățenii de expunere la substanțe periculoase. Scopul nostru este de a obține cele mai mici niveluri necesare limite de expunere necesare și statele membre ar trebui să investească în mod activ în știință și să încurajeze firmele să tindă cât mai des către limitele cele mai mici posibile. Dar nu trebuie să stabilim limite arbitrare și mult prea mici pentru a putea fi atinse și respectate. În momentul în care încurajăm reducerea expunerii și în momentul în care încurajăm firmele să coboare sub linima prevăzută de lege, este o idee bună. Există o limită prevăzută de lege, dar dacă firmele pot să coboare sub aceasta, este o idee bună. Așadar, nu trebuie să pierdem din vedere aspectele de fezabilitate și de proporționalitate. Noile propuneri pentru a schimba valorile limite trebuie să facă obiectul unui proces riguros de evaluare. Orice propuneri care vin pentru noi substanțe, și cred că în următorul set veți veni cu noi substanțe, și aici trebuie să folosim același proces foarte riguros de evaluare. Salut eforturile Comisiei în acest domeniu. sau făcut foarte multe rapoarte detaliate în acest domeniu și aștept un rezultat pozitiv pe acest dosar. Mulțumesc! Thank you. Are there any other member of the... Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe acest, la acest punct? Please, Madam Cuneva. Doamna Cuneva, vă rog. E... Eh. Mulțumesc, doamnă președinte. având în vedere ratele ridicate de cancer în Europa, uh, cuplate cu o lipsă a uh, educației, a formării uh, populației referitor la pericolele aduse de aceste substanțe, cred că asta amplifică fenomenul. Nu trebuie să subestimăm importanța educației. Un lucrător trebuie să beneficieze de pe urma unui minim de, de pe urma unor informații care să-i uh, permită să se protejeze. Iar întreprinderea trebuie să se asigure că uh, Uh, lucrătorul are la dispoziție tot ce îi trebuie pentru a se proteja. Dacă nu există informații, rezultatele sunt dezastroase. Vorbim despre um, rate de cancer foarte ridicate, care afectează toate vârstele, inclusiv copiii. Uh, nu este o coincidență că în ultimii 10-15 ani în Europa nu s-a oferit niciun fel de importanță uh, protecției muncii și va trebui, bineînțeles, să discutăm și despre industrie. Thank you for that. Uh, Mulțumim foarte mult. Câteva observații, pentru că nu suntem foarte mulți, și din partea mea. I will give uh, some views on it, uh, what we have done. Firstly, I hope that... În primul rând, sper că pe măsură ce continuăm cu această abordare oarecum diferită, cu, revizui, cu multiple revizuiri ale aceleiași directive, vom putea evita să redeschidem elemente soluționate în versiuni precedente. Mi se pare un lucru important și sper că și ceilalți raportori din umbră vor fi de acord. În al doilea rând, sunt de acord cu unele preocupări în ceea ce privește substanțele ce nu au fost incluse în această a doua rundă. Când lucram la primul pachet, ne pregăteam pentru un număr dublu în al doilea pachet. Și ne bazam pe faptul că, ele, că aceste substanțe vor uh, intra sub incidența acestui al doilea pachet. Și acest lucru nu s-a întâmplat. În primul pachet, uh, Parlamentul nu a propus valori limită pentru substanțe suplimentare, tocmai pentru că ni se spusese asta. Și, bineînțeles, pentru noi este important de știut când și dacă uh, se vor rediscuta aceste substanțe, astfel încât să putem să facem propuneri. Apoi știu că cu substanțe precum formaldehida, pentru substanțe precum formaldehida există un acord între partenerii sociali că ar trebui să existe o valoare limită obligatorie profesională, deci o limită de expunere profesională obligatorie și cred că mulți consideră că dacă partenerii sociale ajung la un acord, el trebuie respectat. Și asta este întrebarea. Vom respecta acest acord? Și dacă da, când? Câteva întrebări. Și cred că vom mai avea întrebări către doamna comisar și mai târziu. Sperăm că le vom putea adresa uh, și uh, ceva mai târziu când deputații nu vor fi plecat deja în vacanță. Însă, acestea fiind spuse, vă rog, doamnă comisar, aveți cuvântul. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost uh, deputat în trecut, deci știu câte lucruri uh, trebuie făcute înainte de vacanță, deci înțeleg um, absența unor colegi. Și bineînțeles uh, vom accepta întrebări și mai târziu, evident. Um, evident. În ceea ce privește întrebările adresate, în primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei McIntyre pentru intervenția sa, pentru observații. Apreciez observațiile dumneavoastră. Este foarte important să lucrăm uh, pe baza unor fundamente științifice și să ne dăm seama tot timpul că ce facem este să căutăm cea mai bună cale de a proteja grupul țintă, și anume lucrătorii la locul lor de muncă. Avem și alte acte normative Um, în vigoare, dar acesta este special pentru locul de muncă. Trebuie să facem ce putem. V-am promis și de obicei îmi respect promisiunile de a face o prioritate din acest dosar. În comunicarea noastră privind um, sănătatea și siguranța uh, profesională, am uh, spus că vom avea diferite pachete în ceea ce privește substanțele carcinogene. După cum am spus, um, am avut uh, un prim pachet, ne-am asumat angajamentul pentru al doilea, iar acum ne asumăm angajamentul și pentru un al treilea și un al patrulea. Nu vom avea propuneri concrete pentru fiecare substanță menționată în lista ne-am propus să facem o propunere pentru toate substanțele uh, din lista partenerilor sociali. Uh, unele s-au mai încetinit, dar doar pentru că nu am venit cu propuneri pentru toate, asta nu înseamnă că nu o vom face. Vom veni cu propuneri la uh, substanțele pentru care suntem pregătiți. Mi se pare mai potrivit să venim cu pachete pe rând, pe măsură ce suntem pregătiți, uh, astfel încât uh, să nu trebuiască să așteptăm până la sfârșit ca să venim cu toate propunerile, pentru că um, veni în fața dumneavoastră la finalul lui 2018. Deci cred că astfel putem uh, progresa mai rapid. Uh, doamnei Cuneva, aș vrea să-i spun că bineînțeles că avem nevoie de mentalitatea potrivită pentru a-i proteja pe lucrători, Asta încercăm să și promovăm. Când veți avea ocazia să citiți comunicarea noastră din uh, urmă cu câteva luni, veți vedea că ce am făcut a fost să uh, ne uităm la realitate, ce se întâmplă pe teren. Și după ce am discutat cu foarte multe persoane, reprezentanții ai lucrătorilor, ai organizațiilor de lucrători, dar și cu uh, angajatori, cu IMM-uri, e bine ce am înțeles a fost că trebuie să schimbăm legislația privind carcinogene, substanțele carcinogene, uh, bineînțeles, dar trebuie să asigurăm și implementarea la uh, fața locului, pentru că asta este o mare problemă. Tocmai de aceea uh, solicităm agenției de la Bilbao să lucreze la asta, să ofere orientări, să-i ajute pe micii antreprenori și pe, să ajute micile întreprinderi să respecte legislația să îi asiste în uh, elaborarea unei analize de risc, pentru că nu este vorba numai de uh, limite de expunere profesională. Trebuie să faci tot ce poți ca să-ți protejezi lucrătorii, să înlocuiești anumite substanțe dacă este posibil, să lucrezi într-un mediu închis și dacă nu poți face toate aceste lucruri, intervin limitele de expunere. Dar aveți dreptate. Ce este necesar este o mentalitate, o cultură. Și cred că în majoritatea întreprinderilor avem această cultură. Dar, bineînțeles, întotdeauna se poate face mai bine. Și noi trebuie să ajutăm, să sprijinim. Iar uh, cei care nu aderă la această cultură, uh, sperăm să-i putem aduce pe calea cea bună prin uh, legislație și aplicarea și impunerea ei. Deci legislație precum pentru substanțele carcinogene, implementare, orientări, toate acestea uh, sunt foarte importante. Agenția noastră este uh, foarte activă aici. De asemenea, uh, și mai analizăm și alte directive în cadrul OSHA. Dumneavoastră sunteți colegiuitorii Apoi, uh, Parlamentul și Consiliul uh, trebuie să... Noi facem propunerile și uh, Parlamentul și Consiliul uh, văd apoi cum îl abordează. Nu avem același lucru... Uh, ce... Nu am putut să vă îndeplinim toate așteptările în al doilea pachet. E bine, am avut de ales între a veni cu o propunere care nu conține tot sau a aștepta mult mai mult. Uh, noi continuăm uh, să adunăm uh, date științifice, valori de impact pentru substanțele care nu au fost uh, incluse. În orice caz, aceasta nu, este ultima noastră propunere. A treia este în pregătire și cred că va trebui să venim și cu un al, cu un al patrulea pachet. Sper că în ianuarie 2018 vom fi gata cu al treilea pentru al patrulea trebuie să uh, stabilim uh, lista încă. Poate că ne veți putea și ajuta în acest sens. Mulțumesc! Sună foarte bine uh, ideea că vom avea un al treilea și un al patrulea pachet. Mai dorește cineva să adreseze întrebări? Domnul Hodge.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 decât uh, să trebuiască să tratăm. Din păcate însă, de multe ori, cineva care lucrează uh, suferă de pe urma pericolului de a se îmbolnăvi mai târziu. Câteva întrebări pe scurt. Femeile gravide, considerați că trebuie luate măsuri speciale pentru femeile gravide? pentru că de obicei femeile gravide de obicei sunt mai tinere, deci toate substanțele mutagene car și carcinogene pot avea un efect puternic asupra um, corpului acestor um, tinere femei, precum și asupra fătului. Iar apoi persoanele cu dizabilități puteți uh, să aveți în vedere prevederi în acest sens uh, care să ofere, să nu spunem privilegii, dar o anumită certitudine a protecției pentru persoanele cu dizabilități, pentru substanțe mutagene și carcinogene. Iar apoi bolile profesionale. Mm, ce mă interesează este relația între bolile profesionale și substanțele carcinogene. Poate că e posibil să se ajungă la uh, situații uh, periculoase și din, în ceea ce privește substanțele mutagene. Madam Tyson. Uh, Doamnă Tyson. Da. Femeile gravide, persoanele cu dizabilități, avem sau avem nevoie de uh, reguli specifice pentru ele? Nevoia este de a avea o abordare care să protejeze pe toată lumea. Asta este responsabilitatea unui lucrător. Iar persoanele gravide sau cu dizabilități care lucrează trebuie să fie protejate și ele. Da, aș putea să am o idee vagă, dar nu știu dacă există detalii specifice și reguli specifice pentru aceste uh, persoane. Nu știu, nu știu dacă avem nevoie de prevederi speciale. Uh, va trebui să mă consult cu specialiști. Deci uh, vom analiza lucrurile. Însă, pentru că ați vorbit și despre persoanele cu dizabilități, doresc să fac apel la Parlament cu această oportunitate să accelereze puțin raportul privind uh, actul normativ privind accesibilitatea, care nu are de-a face cu uh, bolile, ci mai degrabă cu mm, capacitatea persoanelor cu dizabilități de a-și găsi un loc de muncă. Uh, bloca, dosarul este blocat de mai multe luni, chiar de un an, și știu că puteți să îi încurajați și pe colegii, inclusiv de la IMCO, să uh, lucreze mai rapid la acest dosar, pentru că este un dosar de care avem nevoie pentru a le arăta persoanelor cu dizabilități că avem grijă de ele. Nu știu dacă avem nevoie de categorii specifice, e posibil, dar nu vă pot da un răspuns deja de acum. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamnă Tyson. Vom continua acum cu experții noștri, Andrea Hartwig, de la SCOEL, Elke Schneider, de la Unitatea de Prevenție și Cercetare Laurent Fogel, uh, cercetător la ETUC, și o reprezentantă de la Business uh, Europe, doamna Rebecca Smith. Începem cu doamna Hartwig. Vă dau cuvântul. Thank you very much also for the... Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a veni aici în numele SCOEL, Comitetul Științific pentru uh, Limitele Expunerii Profesionale. Uh, pe această temă atât de importantă a substanțelor carcinogene. Noi la SCOEL, în general, propunem în măsura posibilului Uh, limite, valori limite de expunere profesională, așa numitele OL, și o să dăm drumul uh, prezentării. Um, so what we try to do... Ce încercăm noi să facem e să distingem carcinogenele în funcție de uh, Uh, expunerea la doze scăzute. Și cred că este un element uh, important, pentru că nivelurile de expunere au scăzut, să zicem, în ultimii 20-30 de ani, deci important acum este să evaluăm carcinogenele în funcție de ce se întâmplă exact la nivelurile actuale de expunere. Deci încercăm să avem o evaluare inclusivă a datelor de care dispunem inclusiv date epidemiologice ale persoanelor la locul de muncă, dar și studii și date ale uh, substanțelor carcinogene asupra animalelor, precum și uh, informații în ce privește modul de acțiune al carcinogenelor. Din această analiză, ce rezultă? Ei bine, fie putem propune niște valori bazate pe sănătate, și am să vă dau niște exemple mai târziu, uh, ori oferim estimări de risc numeric, spunând că la cutare nivel de expunere putem calcula uh, cutare risc, bazându-ne pe datele științifice, dar în unele cazuri nu reușim să oferim o propunere de limită de expunere profesională, OL, și niciun, nicio estimare de risc numerică. Mm. datele poate că ne indică că nu există niciun nivel care să asigure siguranța la locul de muncă. Vedeți pe acest grafic acest lucru. Îndeopște dacă ne bazăm pe date vechi ale expunerii profesionale, avem niveluri ale carcinogenelor care intervin la niveluri înalte sau comparabil foarte înalte. Ce trebuie acum să facem este să ne gândim la ce se întâmplă la expunerea la doze scăzute. Și aici vedeți niște relații așa numite de um, relații între, în funcție de dozaj. Și de aici nu putem decât să extrapolăm uh, reacțiile de la niveluri înalte de dozaj la niveluri mai scăzute de dozaj, inclusiv în compuși ai carcinogenelor. Poate că acțiunea carcinogenă este evidentă doar la o concentrare înaltă. De exemplu, dacă aveți un mecanism de acțiune care nu ține de ADN sau dacă există un răspuns uh, non-linear și atunci intervine un risc uh, mai scăzut comparativ cu um, ce se întâmplă la uh, risc ridicat, vedeți linia galbenă, ce vedeți pe linia roșie, există și riscul unei reacții la un dozaj mai scăzut, dar toate aceste reacții, toate aceste scenarii trebuie analizate în lumina datelor, iar dacă nu avem uh, date, atunci extrapolăm rezultatele. Adică, altfel spus, anticipăm întotdeauna scenariul cel mai um, periculos. Încerc să merg mai departe. ce încercăm noi să facem? Încercăm să distingem după modul de acțiune dacă carcinogenul este unul genotoxic sau, sau un carcinogen non-genotoxic. Și asta e important, pentru că dacă există un carcinogen care reacționează uh, la ADN, putem anticipa că și la o expunere scăzută există uh, pagube la nivelul ADN-ului și deci se ajunge la mutații. Și deci există un risc, oricât de scăzut ar fi și oricât de scăzut ar fi expunerea, dar nu poți defini exact un nivel la care să fii în siguranță și să spui nu există niciun alt risc. Iată de ce noi analizăm compușii și dacă avem datele disponibile, facem o analiză de risc numerică. Altfel, nu oferim valori dacă nu dispunem de datele necesare. Spunem doar că există o substanță carcinogenă și, prin urmare, nivelul de expunere trebuie să fie cel mai scăzut posibil. Dar există și multe carcinogene care produc un mod de acțiune non-genotoxic. De exemplu, dacă interferează cu uh, mecanisme indirecte care pot uh, spori reacția carcinogenă, atunci poate exista un efect de prag, adică există un nivel până la care ești în siguranță și atunci putem propune uh, un, o valoare limită de expunere profesională, un OL, sau putem avea uh, o indicație a acestui mod de acțiune și propunem ca atare patru grupuri distincte de carcinogene, care nu sunt fixe, ci un mod de clasificare, dacă vreți, ca să distingem între modurile de acțiune ale carcinogenelor. Unul este carcinogenul genotoxic, cu un risc remanent chiar și la niveluri scăzute. Poate fi o substanță despre care nu suntem foarte siguri, dar o considerăm aparținând grupului A. Grupul B e un mecanism în care putem anticipa pragul și grupul C uh, sunt substanțe la care putem spune că mm, un prag practic este uh, probabil și atunci putem propune un OL. Iată abordarea noastră în termen general. În cazul carcinogenelor genotoxice, deci grupurile A și B de pe slide-ul anterior, adesea nu e posibil să derivăm un OL uh, bazat pe sănătate. Dacă avem suficiente date, putem propune niște estimări de risc. În aceste cazuri, ele se bazează pe extrapolarea lineară de la nivelurile de dozaj pe care le avem, uh, fie uh, la expunerea umană sau expunerea animală. În cazul unor moduri de acțiune indirectă, le putem categorisi în grupa B, dacă există un efect de prag, sau în grupa C, acolo unde anticipăm că există un nivel de expunere sub care acțiunea carcinogenă nu mai e relevantă. Însă, în toate cazurile, ținem seama de plauzibilitatea biologică, ținând seama de datele epidemiologice care sunt preferate dacă avem date umane pentru anumit compus carcinogen. Asta e o informație extrem de importantă pentru noi și ținem seama de asemenea și datele despre expunerea animală și alte uh, date disponibile în literatura științifică pentru a stabili relații de răspuns în, cum spuneam, zona de dozaj scăzut. Ă, aș vrea să vă dau două exemple. Pot să accesez prezentarea? Da. Iată. Uh, Un exemplu este cromul 6, care e carcinogen pentru oameni și experimental la animale, este genotoxic și mutagen, uh, formează, mm, acționează asupra ADN-ului și în uh, relația uh, expunere-răspuns Chiar dacă reacțiile sunt limitate în corp, noi le putem cuantifica, deci putem să punem această substanță în categoria A și uh, valorile de risc sunt recomandate bazându-ne pe extrapolarea lineară pentru cancerul pulmonar. Un alt exemplu, alte metale ca și nichelul sau cadmiumul sunt de asemenea carcinogene pentru oameni și uh, potențial pentru animale, însă ele nu sunt genotoxice, au un mod de acțiune diferit, deoarece ele interferează cu procesele de reparare ale ADN-ului și atunci spunem că acestea sunt interacțiuni indirecte, nu cu ADN-ul, ci cu proteinele și atunci pragurile de risc pot fi anticipate, dar dacă vorbim de carcinogene, acel, un același compus poate să aibă și efecte care sunt non-carcinogene. E cazul pentru ambele metale citate, nichel și cadmiu, la uh, expunere joasă în, în cadrul nichelului uh, se poate duce la toxicitate pentru plămâni, iar în, cadrul, uh, în cazul cadmiumului uh, toxicitate pentru rinichi. Deci nu trebuie să protejăm doar împotriva efectului carcinogen, ci și altor efecte toxice, de unde propunerile noastre de niște valori care să protejeze această toxicitate pentru organele interne. La oaltă cu uh, protecția uh, vizare de carcinogene. Deci, pro, noi nu uh, fixăm niște valori, ci propunem niște valori ținând seama de fezabilitate, de transpunerea acestor praguri la locul de muncă. Noi putem spune uh, care, din punctul de vedere al sănătății, este propunerea cea mai bună pentru a proteja uh, persoanele de aceste substanțe și cu acestea vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru această introducere, spune președinta, și acum am să-i dau cuvântul doamnei Elke Schneider de la Agenția Europeană pentru uh, Securitate și Sănătate la locul de muncă, EU-OSHA. Vă rog. Thank you. Uh, Commissioner, uh, distinguished members of Mulțumesc, stimată doamnă comisar, stimați membri ai Parlamentului. Aș dori să-i mulțumesc uh, președinției Comisiei pentru Ocupare pentru invitația pe care mi-a adresat-o. Ca să vin să vă prezint munca noastră și perspectiva noastră, aș dori să adaug câteva alte perspective pe lângă cea juridică și cea științifică, și anume cea de protecția muncii. Nu am să dau citire tuturor acestor numere de pe slide, le cunoașteți deja. Vreau să subliniez două elemente principale. Ați auzit probabil de acel procent de 4 până la 8% de morți din cauza cancerului la locul de muncă, muncă legate de substanțele cancerigene. Însă trebuie să ținem seama de faptul că procentele pot fi foarte diferite în funcție de substanță și pot fi chiar mai mari în cazul anumitor substanțe. O altă afirmație pe care doresc să o fac este că dintre substanțele cancerogene cunoscute, adică multe dintre acestea au fost identificate prin îmbolnăvirea lucrătorilor și prin expunerea lor, pentru că ei de multe ori sunt mult mai expuși acestor substanțe. Asbestul, de exemplu, este un bun exemplu în acest sens. Încă un lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este faptul că, de multe ori, lucrătorii sunt expuși mai multor substanțe cancerigene. În acest tabel avem mai multe substanțe. Prima categorie de muncitori, mecanicii și sudorii, pot fi expuși mai multor substanțe, de exemplu, hidrocarburile aromatice policiclice sau uleiurile utilizate. Deci, la locul de muncă, mulți muncitori sunt expuși mai multor substanțe cancerigene. Nu se aplică neapărat în cazul muncitorilor din industrie, dar se poate aplica și în cazul în uh, altor profesii, de exemplu, frizerii sau alte asemenea categorii de profesii. Am evaluat toate aceste substanțe, mai mulți, uh, adică antevorbitorul a spus că există și alte proprietăți ale substanțelor cancerigene, toate acestea au mai multe efecte, de exemplu, efect de sensibilizare. Am introdus aici mai multe substanțe, unele chiar vechi. De exemplu, praful de lemn are efecte de sensibilizare, rinită, bolia, ale pielii și așa mai departe. Alte substanțe pot fi toxice prin toate metodele de expunere, de exemplu dacă sunt inhalate, înghițite sau um, prin expunere cutanată. Alte substanțe au efecte de iritare, Tricloretilena, de exemplu, poate duce la amețeală și există și risc de accidente în, anumito, anumito, în cazul anumitor substanțe. Principalele beneficii ale unei limite de expunere profesională și conștientizarea riscurilor, toate acestea reprezintă o valoare mult mai mare decât potențialele costuri. trebuie să se recunoască faptul că dacă se ajunge la toate efectele listate aici, costurile ar putea fi chiar mai mari decât cele împărtate de conștientizare și de protecția muncii. Deci trebuie să înțelegem că nu doar cancerul este printre efectele expunerii la aceste substanțe. Aș dori să vă prezint rezultatele a două publicări de la EOSHA. În primul rând am organizat un studiu în statele membre care se concentrează pe limitele de expunere profesională pentru substanțele cancerigene, mutagene și reprotoxice și al doilea studiu se referă la metodele actuale de evaluare pentru expunerea la aceste substanțe și politicile naționale în ceea ce privește aceste substanțe. O sinteză a rezultatelor celui de-al doilea raport. datele ne arată că nu, sunt, nu este acoperit și sectorul serviciilor. Să menționăm riscul pentru lucrătorii vulnerabili și ei pot fi expuși, însă expunerea poate că nu este evaluată așa cum trebuie, este subestimată și acești lucrători nu sunt reprezentați în date, în seturile de date și deci se ajunge la o subevaluare a efectelor pentru aceste categorii. O altă concluzie este că Strategiile de întoarcere la muncă pentru cei care suferă de cancer sunt extrem de limitate. Este nevoie de soluții la locul de muncă prin care să abordăm toate aceste grupuri de persoane. Care sunt rezultatele raportului nostru? Aș dori să subliniez importanța substanțelor generate în urma anumitor procese. Ele pot afecta foarte mulți lucrători. Avem aici hidrocarburile aromatice policiclice. Este, acestea sunt substanțe produse în mod natural din anumite procese. Este greu de abordat această substanță pentru că este rezultatul unui proces de ardere. Este greu de prevăzut rezultatul. De multe ori încercăm să ne concentrăm pe o substanță benzoepirena, de exemplu, ca substanță principală în proces. În evaluarea de impact, mai multe grupuri au fost menționate. Mai multe grupuri de activități, principalele activități provin din activitățile industriale, dar dacă studiem activitățile de cercetare asemănătoare din uh, Canada sau Australia, am constatat că sunt și alte grupuri profesionale afectate, de exemplu agricultorii, bucătarii, cei care lucrează în domeniul sănătății, pompieri și mai departe. Există cercetări cu privire la gazele chirurgicale. Ele sunt foarte asemănătoare de cele care rezultă în, din tehnologia terilor laser. Deci aici avem hidrocarburi aromatice policiclice și în multe dintre aceste domenii există foarte puține măsuri de prevenire. În anumite domenii unde expunerea este mult mai vizibilă, există măsuri de protecție, dar trebuie să înțelegem că și în domeniul chirurgiei expunerea este asemănătoare, dar măsurile de protecție sunt foarte puține. Trebuie să creștem gradul de conștientizare în ceea ce privește expunerea cutanată la aceste substanțe. Este o măsură de prevenire foarte importantă. O altă concluzie din acest raport este următoarea. Am analizat grupurile vulnerabile. Ele au fost menționate și anterior. Și am analizat felul în care sunt um, acoperite ele în, coleg- în culegerea de date. Am, am, am analizat și alte grupuri, cum ar fi lucrătorii tineri, uh, Există foarte puține date care privesc aceste categorii de persoane. Lucrătorii tineri de multe ori au un contract temporar. De multe ori au sarcini de mentenanță, de exemplu, și sunt puțin experimentați. De aceea, de multe ori, se ocupă de acele sarcini care necesită un grad redus de experiență. Studiile ne arată că lucrătorii tineri pot fi chiar și mai expuși la substanțele cancerigene din motivele respective. Și de asemenea pot fi expuși mai multor tipuri de substanțe cancerigene în același timp, chiar mai mult decât în cazul unui lucrător obișnuit. Un mesaj important pentru prevenire trebuie să recunoaștem pentru că lucrătorii tineri vor fi expuși o perioadă mai lungă de timp decât alți lucrători. Să luăm cazul ucenicilor, mai ales în cazul muncilor manuale sau și în uh, cazul uh, frizeriei, există un impact important, mai mare decât în cazul unui lucrător adult, dar nu avem suficiente date ca să evaluăm corect situația. Trebuie să ținem seama și de aceste grupuri de persoane. Să trecem la cel de-al doilea raport, cel care se referă la limitele de expunere profesională în statele membre. Acest raport a fost mai vechi, dar totuși putem uh, trage câteva concluzii generale. Există limite de expunere profesională foarte diversificate în cadrul statelor membre. Durează foarte mult timp până când se definește o astfel de limită și multe state membre raportează faptul că au adoptat uh, limite din alte țări. Acesta este un mesaj important în ceea ce privește schimbul de date și de concluzii între statele membre. Cea mai mare dificultate este faptul că lipsește, lipsesc datele cu privire la expunerea, lipsesc datele toxicologice și există probleme și în ceea ce, privere, în ceea ce privește atingerea unui acord. Deci este important să există anumite măsuri la nivel european. În încheiere aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la activitățile europene din acest domeniu. În primul rând, există un studiu de fezabilitate pe care îl organizăm noi ca să vedem dacă putem, veni, dacă putem completa datele. Există ideea de a organiza un sondaj cu privire la expunerea la substanțele cancerigene și mutagene la locul de muncă. Ieri am primit uh, câteva rezultate în acest sens. Există un studiu în Australia foarte interesant în acest domeniu, o metodologie care ne interesează și vom continua discuțiile în așa fel încât să vedem dacă putem organiza un astfel de sondaj și noi la nivel european. Cu siguranță am obține informații, date mult mai bune pe care să le folosim, să vedem în ce măsură sunt expuși lucrătorii la substanțe cancerigene și în ce domenii. A doua inițiativă pe care doresc să menționez este următoarea. Campania noastră care se referă la locuri de muncă sănătoase, în 2018 și 2019 ne vom concentra pe substanțele periculoase. Două dintre prioritățile menționate de mine azi sunt foarte relevante în această campanie. În primul rând, creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește expunerea la substanțe cancerigene la locul de muncă. Una dintre substanțele menționate de mine în prezentare vor face parte din acest exercițiu de creștere al gradului de conștientizare și apoi ne vom concentra pe lucrătorii care au anumite nevoi specifice sau care sunt expuși unor riscuri mai mari. Fie că e din cauza condițiilor de angajare, fie că e din cauza substanțelor, fie din cauza muncii pe care o prestează, să fie din cauza gradului scăzut de conștientizare. Este important să recunoaștem faptul că în sectorul serviciilor există un grad redus de conștientizare și femeile sunt mai afectate. Să nu uităm nici de bucătari, de persoanele care lucrează în bucătării și de hidrocarburile aromatice policiclice. De multe ori problemele sunt asemănătoare, ventilația și expunerea cutanată. Menționez și faptul că sprijinim foaia de parcurs pentru substanțele cancerigene. A fost o inițiativă inițiată de președinția olandeză. E vorba de un plan de acțiune care se desfășoară pe parcursul mai multor ani, până la președinția austriacă, pe tema substanțelor cancerigene. Noi ne-am angajat să organizăm câte un eveniment în fiecare an și să pregătim o fișă informativă alături de toți partenerii noștri. Evenimentul din anul acesta va avea loc la târgul A plus A din octombrie și va fi o ocazie de a face schimb de bune practici. Statele membre vor putea prezenta campaniile cu privire la aceste substanțe cancerigene, ce instrumente practice folosesc. Olanda va ține o prezentare cu privire la schimburile de, practic, de bune practici cu companiile în ceea ce privește substituțiile. De asemenea, ni se va prezenta un ghid cu privire la siliciu și evitarea expunerii la siliciu. În încheierea prezentării mele, aș dori să menționez un ultim uh, punct, reabilitarea și întoarcerea locul de muncă. În acesta vom uh, publica pe 5 octombrie, vom organiza pe 5 octombrie un atelier. Deja am publicat un uh, raport în acest domeniu, dar pe octombrie vom invita grupul, intergrupul deputaților europeni împotriva cancerului și acolo vom discuta cu companiile, și cu uh, invitații noștri deputați, câteva dintre aspectele acestea. Vor fi invitați și persoanele care se ocupă de schemele de sprijin pentru cei care se întorc la locul de muncă după ce au avut cancer. Vă mulțumesc pentru, pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Acum am să-i dau cuvântul domnului Laurent Fogel, cercetător principal la ETUI. Aveți cuvântul. Nu vă recomand să vorbiți mai mult decât uh, ze- cele 10 minute alocate, vă rog. Uh, bonjour, donc je vais... Bună ziua tuturor! Eu voi vorbi în numele Confederației Europene a Sindicatelor. Aș dori să vă spun în primul rând că compromisul la primul pachet este un mare pas înainte către o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva cancerului profesional și doresc să salut rolul Parlamentului European în, acest, uh, uh, în obținerea acestui progres. 85 la 100 dintre deputați au sprijinit uh, compromisurile la care s-a ajuns. Deci dorința Parlamentului de a se adopta o legislație ambițioasă în domeniul protecției uh, lucrătorilor a devenit uh, deja realitate. Uh, sperăm că la următoarele pachete rezultatele vor fi similare. Nu um, voi parcurge întreaga mea prezentare pentru că doresc să respect timpul acordat. Important este să ne gândim că atunci când adoptăm o legislație de protecție a lucrătorilor, uh, față de uh, cancer, este esențial să respectăm tratatele. Iar ceea ce solicită tratatele este un nivel ridicat de protecția sănătății uh, lucrătorilor în întreaga Uniune Europeană. Iar în ceea ce privește acest domeniu, este important să evităm standardele duble. Să evităm ca atunci când este vorba de lucrători să permitem expunerea lor la riscuri mai ridicate decât am permite în alte domenii, de exemplu în securitatea alimentară, în punerea pe piața substanțelor chimice și așa mai departe. Este, deci, un criteriu politic important, mi se pare mie, să asigurăm același nivel de protecție a securității umane pentru lucrători ca în toate celelalte uh, domenii uh, Uh, legiferate. În ceea ce privește propunerea concretă a Comisiei, al doilea pachet pentru uh, revizuirea directivei privind substanțele uh, carcinogene, avem o serie de amendamente pe care am dorit să le propunem, care se referă la anexa 1 și la anexa 3 a directivei. Care este rolul anexei 1? Anexa 1 este o listă de proceduri, uh, de uh, procedee care pot uh, expune lucrătorii la risc de cancer. Și când vorbim despre procedeu, nu vorbim despre substanțe puse pe piață ca atare, ci vorbim despre diferite um, procese industriale de activități care pot duce la o expunere periculoasă ce mm, este cancerigenă și considerăm că și acestea ar trebui să intervină în, să fie supuse directivei. Dacă o substanță este clasificată ca fiind carcinogenă, intră direct uh, sub uh, domeniul de aplicare a directivei, însă uh, dacă nu, dacă nu este categorizată, dar intră, respectă criteriile din directivă, intră direct sub directivă. Însă în ceea ce privește procesele, nu este valabil același lucru. Trebuie ca directiva să acopere majoritatea situațiilor care uh, apar um, um, la locul de muncă. Ne bazăm pe o serie întreagă de documente existente deja, o listă, de exemplu, alcătuită de Institutul de Sănătate Publică din um, țările de jos, RIVM, care conține o listă de astfel de uh, procese și o listă uh, alcătuită de Uniunea uh, Sindicatelor Europene uh, și dacă veți compara cele două liste, veți vedea că ele sunt foarte similare. Pentru a acoperi cel mai mare număr de expo expuneri reale, credem că trebuie incluse în anexa 1 emisiile motoarelor pe motorină, deci motoarelor diesel, în ziua de astăzi avem de-a face cu o expunere masivă la locul de muncă în Europa. Trebuie acoperit uh, praful și fumul uh, de cauciuc, de asemenea expuneri importante și de asemenea trebuie extins domeniul de aplicare la o serie întreagă de situații care duc la uh, expuneri de uh, hidrocarburi aromatice policiclice, așa numitele PAH. De ce trebuie să integrăm uh, emisiile motoarelor uh, diesel în uh, anexă, în primul rând pentru că cauzează cancerul. Studii există suficiente, inclusiv din partea Centrului Internațional de Cercetare în domeniul cancerului. Numărul expunerilor este enorm, de asemenea, și dacă um, luăm și cifrele din documentul, din evaluarea de impact al comi a comisiei, putem evita în decurs de 60 de ani 230 de decese. Inițial, în urmă cu câțiva ani, acest lucru era prevăzut de comisie, însă, între timp, emisiile motoarelor diesel nu au fost uh, preluate în pachetul 2 din motive care, din punctul meu de vedere, nu sunt de ordin științific, uh, ci mai degrabă sunt o urmare a uh, lobby-ului care uh, nu a făcut decât să creeze îndoială în, acest, în ceea ce privește datele științifice. Se face așa, o așa zisă diferență între vechile motoare diesel și noile motoare diesel, dar această diferență, de fapt, nu are niciun uh, impact uh, asupra um, directivei, uh, pentru că directiva se referă la emisii, nu la uh, motoare. Apoi, avizul SCOEL, adoptat în decembrie 2016, se baza pe un studiu făcut în Statele Unite, iar acest studiu Uh, s-a făcut în condiții foarte diferite decât uh, condițiile de lucru reale. Motorul diesel folosit uh, și șobolanii pe care s-a făcut studiul s-au introdus patru sisteme de prevenție diferite Însă asta nu corespunde deloc cu realitatea locurilor de muncă, deci cu siguranță nu putem trage concluzii în ceea ce privește protecția lucrătorilor um, împotriva emisiilor motoarelor diesel. Este vorba de un uh, studiu uh, care s-a făcut uh, cu motoare diesel cele mai, cu motoarele diesel cele mai moderne. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine la criteriile pe care le folosim pentru a stabili valori limită. Din punctul nostru de vedere, criteriile trebuie să asigure majoritatea situațiilor de expunere reală, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Și doresc să insist asupra acestui fapt. Dacă ținem cont de aceste criterii, de a verifica uh, expunerile uh, inclusiv ale lucrătoarelor, ar trebui să includem valori uh, limită uh, în ceea ce privește uh, formaldehida, dar și substanțele citostatice. Obiectivul valorilor limită este să se reducă expunerile actuale. Deci valorile limită trebuie să fie sub ceea ce vedem în ziua de astăzi la locul de muncă. Trebuie să se bazeze pe cele mai bune practici și asta este foarte important. Avem valori limită de expunere într-un mare număr de țări europene uh, definite la nivel național și cred că această experiență poate fi folosită pentru a defini valori limită la nivel european. De asemenea, trebuie să fim coerenți cu alte domenii uh, de legislație. Mă gândesc aici, bineînțeles, la rich, foarte important, și dacă ținem cont de acest regulament, putem mult mai ușor să uh, definim uh, limite de expunere. Trebuie de asemenea să fie asigurată o coerență față de nivelul de risc rezidual. Nu se poate ca pentru o substanță nivelul de protecție să fie cât se poate de ridicat, ceea ce bineînțeles e pozitiv, dar pentru o altă substanță nivelul de protecție să fie scăzut. Și de asemenea, este nevoie ca toate aceste lucruri să fie transparente. Tocmai de aceea solicităm Parlamentului European o coloană nouă în anexa 3, care să indice riscul rezidual uh, pentru fiecare valoare limită uh, definită în legislația europeană. În ceea ce privește al doilea pachet, noi avem 5 propuneri, nu voi intra în detaliu, dar uh, pot, dacă doriți, să o fac. Trei substanțe uh, Uh, sunt, pentru ca, sunt cele pentru care nu a fost uh, definită o o limita expunerii, printre altele formaldehida, și două pentru care considerăm că ar trebui redus pragul. Tricloetilena, uh, tricloroetilena, ne dăm seama din dosarele de autorizare RICI, că majoritatea întreprinderilor care lucrează cu această substanță se situează undeva între 3 și 5 miligrame, valori inferioare net uh, față de valorile propuse în anexa 3. Bun, nu uh, am, am intrat în detaliu uh, față de, pentru toate amendamentele propuse. Cred că se vor ocupa de asta raportorul și raportorii din umbră ai Parlamentului European, însă am încercat să vă explic criteriile pe baza cărora noi am formulat propunerile noastre foarte precise. Fogel, then I'll give... Mulțumim, domnule Fogel. Am să-i dau cuvântul acum Rebecca Smith din partea Business Europe. Aveți cuvântul, doamna Smith. Thank you very much and thank you for the invitation. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru invitația de astăzi. Așa că și partenerii sociali să-și ofere opinia. Sigur, uh, noi credem că este extrem de important să ascultăm ambele părți ale industriei în astfel de cazuri. Mesajul pe care l-aș livra astăzi e similar cu cel pe care l-am oferit la primul val de revizuire a directivei. Ca angajatori, în general, susținem propunerile Comisiei Europene pentru al doilea set, al doilea pachet de substanțe și în general, susținem intențiile Comisiei în acest sector de a revizui directiva substanțelor carcinogene și mutagene, tocmai pentru a ne asigura că mm, acoperim la rândul nostru toate aceste substanțe stipulate în directive. Sigur, salutăm uh, faptul că propunerea Comisiei se bazează pe avizul uh, Comisiei Consultative pentru securitate și sănătate la locul de muncă. Ne preocupă ca atât angajatorii cât și lucrătorii și guvernele statelor membre să uh, respecte recomandările științifice, în special cele proiectele la SQL. Deși consensul e destul de larg, poate pe parcursul procedurilor, atunci când ascultați diversele părți interesate, e important de reținut că am conlucrat cu toții cu ITU, cu Comitetul Consultativ pentru a obține un acord general pentru aceste limite. Și iar pentru noi e foarte important că aceste OL, valori limite de expunere profesională, sub revizuire acum, să fie respectate de-a lungul întregului proces legislativ. Sigur că știm că nu toate substanțele care sunt analizate au fost incluse în acest al doilea val Uh, de revizuire. Am auzit deja din partea uh, sindicatelor că și-ar dori încă și mai multe substanțe pe listă. Noi credem însă că alegerea făcută de comisie e cea potrivită în acest nivel, pentru că pentru noi este foarte important ca orice propuneri să fac de includere a unor noi substanțe sau a unor noi valori limite, acestea să se bazeze pe dovezi științifice clare iar substanțele clasificate drept carcinogene să nu fie incluse în mod arbitrar în directivă, ci, repet, pe baza unor date științifice și bazându-se și pe o analiză socioeconomică temeinică. Sunt de acord cu un alt argument deja propus. E important atunci când vine faza implementării directivei și a valorilor limită de către angajatori ca aceste valori limite să poată fi măsurabile, iar tehnicile de măsurare a expunerii profesionale există. Și aici avem câteva probleme și tocmai de aceea anumite substanțe, cum s-a spus deja de către doamna comisar, nu au fost incluse în acest set pentru că încă ele nu pot fi măsurate corespunzător. Uh, am aflat că există și un al treilea set, un al treilea pachet uh, în lucru și va urma și un al patrulea pachet de substanțe în viitor. Sperăm ca acordul să fie unul cât mai larg la Parlament, Consiliu, Comisie și consensul general obținut deja la Comitetul Consultativ să fie respectat în acest proces legislativ, așa încât întregul proces să poată fi accelerat. Uh, noi considerăm propunerea una ambițioasă și mai ales uh, ținând seama de uh, valurile succesive, de seturile succesive de substanțe propuse. Această directivă nu fixează doar niște valori limită de expunere, ci uh, stipulează obligații mai largi pentru angajatori când vine vorba de protejarea angajaților lor. Și tocmai de aceea trebuie să privim cadrul mai general al directivei. Nu e doar uh, vorba de a stabili această listă de valori limită de expunere profesională, ci e o directivă mai generală. Să nu uităm că angajatorii fac încă mult, mult mai multe decât doar de a respecta niște valori limită pentru a-și proteja uh, lucrătorii. Și pe măsură ce procesul legislativ se derulează, eu sunt sigură că eurodeputații uh, vor uh, auzi despre companii care au dificultăți cu respectarea sau punerea în aplicare a acestor valori limită. Noi știm aceste lucruri și cum ați aflat deja de la anumite sindicate, în anumite situații ar trebui scăzute valorile limită pentru anumite substanțe. Iată de ce noi ne bucurăm că la nivelul comisiei propunerea deja este una foarte echilibrată. Unii vor spune întotdeauna că se merge prea departe, iar alții că nu se merge destul de departe și, cum am spus înainte, a fost deja obținut un consens între cele două um, părți ale industriei, angajatori respectiv angajați. Deci acest lucru trebuie prezervat cu orice preț pe parcursul procesului legislativ. Apoi, o observație pentru primul set de substanțe. Uh, salutăm faptul că uh, împreună Parlamentul și Consiliul au obținut un compromis, dacă am înțeles noi corect, și ne bucurăm că ați reușit să reconciliați opiniile diverse și că uh, s-a obținut ceea ce și noi considerăm un compromis acceptabil. Bineînțeles, a durat ca acest acord să fie obținut și, din punctul nostru de vedere, nu a fost întotdeauna limpede că acest consens va fi obținut. Au existat preocupări um, pentru că opiniile mergeau în direcții mult prea divergente și poate că nu s-ar fi putut avansa pe acest dosar și cu atât mai mult astăzi suntem foarte bucuroși că s-a obținut un acord pe primul set de substanțe. Acum vom vedea ce se întâmplă cu al doilea și sperăm ca dinamica să se păstreze. Uh, procesul să fie eficace și să obținem un uh, acord între Consiliu și Parlament cât mai rapid. Aș mai spune că există și teme mai largi uh, care noi considerăm că au fost abordate deja cu primul set. Am dat exemplul hipertoxinelor. Uh, Sperăm să nu redeschidem dezbaterea pe aceste puncte care uh, au întrunit deja un consens în setul 2 și 3 de substanțe. Ca angajator aș mai spune că acum că hipertoxinele au devenit un subiect mai larg de dezbatere, vom uh, relua și noi în cadrele noastre dezbaterea cu uh, colegii angajatori să vedem în ce fel lucrurile s-au mai schimbat în anii din urmă pentru a înțelege mai bine ce se poate face. Aș mai spune ceva despre uh, Comitetul Consultativ. Au existat critici asupra felului în care acest uh, comitet consultativ a lucrat și că a durat mult prea mult pentru a elabora aceste valori limită și că procesul trebuie să fie mult mai riguros eu aș profita de ocazie pentru a vă spune că acum se vede că munca atât la nivelul comisiei cât și la comitetul consultativ merge mult mai repede și avem o serie de recomandări din partea SCOEL și știu pentru că am discutat cu colegii care au lucrat în grupul pentru produse chimice că fac tot ce se poate pentru a emite avize despre foarte multe substanțe și constatăm că atunci când vrem să accelerăm lucrurile, într-adevăr ne putem mișca mai rapid și credem că e foarte important ca aceste proceduri de a trece prin comitetul consultativ unde uh, mm, se să dezbate și se obține chiar consens între angajatori, lucrători și guvern, este o, o muncă extrem de necesară pentru ca acest comitet consultativ să aducă o valoare adăugată, încercând să ne asigurăm că toate procesele se derulează în maniera cea mai eficace. În concluzie, pentru că s-a mai menționat acest lucru, um, emisiile um, de șapament ale motoarelor diesel. Nu va fi o surpriză că nu suntem totul de acord cu sindicatele, dar suntem de acord cu abordarea comisiei. Această temă nu credem că trebuie inclusă în directivă. Sigur că mm, semnele de întrebare persistă. Știm că e o temă care rămâne deschisă, dar ca angajatori, cum s-a mai spus astăzi, considerăm că e important să vedem unde sunt incluse aceste valori limită pentru anumite substanțe în directivă și felul în care mai ales ele vor putea fi implementate. Nu suntem de acord că distinția între uh, motoarele diesel vechi și noi e relevantă, din potrivă. Uh, mi se pare o temă Uh, importantă. Studiile de până acum uh, s-au bazat pe expunerea trecută la vechi motoare diesel, iar situația nu e similară sau comparabilă cu noile motoare diesel, unde componența chimică a gazelor de eșapament e diferită și orice s-ar mai întâmpla în viitor pe această temă, trebuie să ținem seama de avansurile tehnologiei care afectează uh, și nivelul de expunere al lucrătorilor. Eu nu cred că e cazul vreunui uh, efect de lobby al unui sector industrial sau altul, ci pur și simplu nu avem o tehnică de măsurare standard deocamdată în acest sector al motorilor diesel. Acum, sigur că <laughs> e bine să încercăm să protejăm sănătatea lucrătorilor, chiar și în acest sector, și abordarea e de bun simț, suntem de acord, dar uh, la nivel legislativ, lucrurile care se stipulează trebuie să ne asigurăm că vor putea fi și implementate. Un exemplu în încheiere, în unele cazuri știm că emisiile camioanelor poate avea loc atunci când uh, camionul transportă o marfă dintr-un loc în altul. Uh, și în anumite locații, ă, la punctul de sosire, angajatorul nu știe la ce se e expus lucrătorul lui, pentru că nu știe ce tip de motor are camionul care aparține celelalte companii. Trebuie să ă, reușim prin această directivă să aducem ameliorări pentru toată lumea. Președinta, mulțumesc foarte mult tuturor. Iată, e important pentru noi să ascultăm și opinia partenerilor sociali. Dumneavoastră sunteți foarte importanți din punctul de vedere al pozițiilor pe care noi ca politicieni le discutăm. Dar sigur că dovezile științifice stau la baza tuturor acestor discuții. Partenerii sociali și știința, iată, vocile pe care noi le ascultăm și de care încercăm să ținem seama pentru a lua cele mai bune decizii aici în Parlament. Așa cum orice bun politician încearcă să facă. Vă mulțumesc pentru contribuții. și am ascultat uh, cu ușurare uh, intervenția dumneavoastră, Rebecca Smith, pentru că spuneați atunci când vrem să accelerăm lucrurile, putem, într-adevăr, să ne mișcăm mai rapid. Uh, sunt sigură că la fel se întâmplă uh, și pentru politicieni, ca și pentru partenerii sociali și ne dorim cu toții să fim mai rapizi și putem fi mai rapizi. Acestea fiind spuse, în încheiere, am să dau cuvântul domnului Roland pentru încheiere. Dumnealui va fi responsabil pentru cel de-al doilea set de substanțe carcinogene. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc mult tuturor celor care au luat cuvântul. Toate aceste contribuții au fost foarte interesante, foarte importante și ele ne vor permite să înregistrăm progrese în munca noastră. Salut și eu munca și nivelul de ambiție al Comisiei. Iată, de 10 ani nu se mai mișcase nimic în acest dosar, dar prin hotărârea Comisiei s-au mișcat lucrurile. Acum avem un avânt și este important să profităm de el. Să trecem la armonizare și la ameliorare în domeniul protecției lucrătorilor. Ne aflăm la cea de-a doua revizie, s-a vorbit despre de-a o a treia, de-a a patra, despre, de, de astea avem noi nevoie. Procesul acesta nu trebuie să se oprească din cauza că realitățile se schimbă Salariații sunt expuși la diverse substanțe care evoluează, deci trebuie să continuăm munca noastră. Eu sunt raportor pe al doilea, pe al doilea set și vom uh, menține o, o filozofie asemănătoare cu munca de la primul set. Dorim să fim foarte ambițioși în ceea ce privește protejarea salariaților. Pe de altă parte, dorim să fim pragmatici, realiști în ceea ce privește soluțiile aplicabile pe teren. Nu are sens să avem obiective extrem de ambițioase dacă nu suntem în măsură să le controlăm și să măsurăm ceea ce dorim să punem în aplicare. Un al doilea principiu al filozofiei mele și chiar sensul acestei odieri este acela de a ne baza pe actorii de pe, teren, de pe teren, partenerii sociali, reprezentanții salariaților, a întreprinderilor și reprezentanții avizați ai consiliilor științifice. Eu, ca politician, recunosc că vorbim despre substanțe pe care nu le cunosc și ca să lucrăm bine, ca să venim cu propuneri legislative, e nevoie să avem avizul tuturor acestor parteneri sociali și ai oamenilor de știință. Mă gândesc un pic la dinamica aceasta pe care am uh, pus-o în mișcare noi. Marita, îți mulțumesc foarte mult pentru munca ta pe primul set. Datorită ție am făcut o treabă foarte bună și trebuie să continuăm cu această dinamică inițiată de tine. Vom continua astfel, vom colabora îndeaproape ca să ajungem la rezultate bune. Eu iau, îmi permit să-mi iau ceva mai mult timp, nu ca să încetinez procesul, ci tocmai ca să ascult cu mare atenție ce au de spus partenerii sociali și oamenii de știință. Există diferențe și între marile firme și între acestea și firmele mici, acest lucru nu înseamnă că lucrătorii ar trebui să fie protejați diferit în funcție de ce fel de firme angajează, ci trebuie să vedem cum să ne adaptăm realităților de pe teren. Cum putem veni cu propuneri legislative adecvate tuturor acestor tipuri de întreprinderi. Cred că vom face în cele din urmă o treabă foarte bună și mă bizuiesc pe colegii deputați. Nu sunt foarte mulți în sală acum, dar este normal, nu e o problemă. Unor este cazul și la Strasburg. Nu o să fac și eu ca președintele comisiei care ne-a certat la Strasburg, dar, în orice caz, mă bizuiesc foarte mult pe colaborarea cu colegii noștri raportori din umbră ca să ajungem la un rezultat foarte bun. Mulțumesc mult și vă urez tuturor concediu plăcut și să revenim după toamnă ca să lucrăm cu forțe noi pe acest dosar. Mulțumesc, Claude. Ultimul cuvânt îl va avea domnul Ulson de la Comisie DG Employment. Aveți cuvântul pentru încheiere. Mulțumesc mult, doamnă președinte profit de această ocazie ca să fiu succint și ca să vă felicit pe dumneavoastră și pe domnul Roland, precum și pe toți ceilalți onorați deputați pentru munca lor pe primul set de substanțe și pentru faptul că au dus la bun sfârșit acel, acea muncă. Vă felicit și pentru organizarea acestei audieri. Intervenienții care au luat cuvântul azi, Scoel, EU, OSHA, Partenerii Sociali, sunt bineveniți și trebuie să recunoaștem faptul că și în spatele scenelor ei lucrează foarte mult, tocmai pentru a face realitate, pentru a duce în realitate toate aceste propuneri ale noastre. În numele Comisiei îi urez mult succes domnului Rola cu acest nou set de substanțe. Și, într-adevăr, s-au menționat uh, alte seturi de substanțe, al treilea, al patrulea. Dar, după cum a spus și domnul Roland, nu ne vom uh, opri la cel de-al patrulea set. Va fi un proces continuu de actualizare al anexei, de actualizare a anexei. Într-adevăr, discutăm despre seturi, al treilea, al patrulea, dar este întotdeauna un proces în continuă desfășurare. Am încă un comentariu, pentru că trebuie să vin cu un astfel de comentariu în termen informal. Mă M-am mâhnit comentariul care vizează activitățile de lobbying și ideea că acestea ar putea afecta munca comisiei. În numele comisiei, în numele doamnei comisar Tyson, aș dori să resping acest comentariu care uh, vizează lobbying-ul. Mulțumesc. Care este calendarul pentru acest al doilea set? Proiectul de raport va fi pregătit pe 17 octombrie. Examinarea proiectului de raport pe 9 noiembrie. Termenul pentru amendamente 14 noiembrie. Votul în Comisia pentru Ocupare va avea loc în ianuarie 2018. Mulțumesc mult și vara plăcută tuturor!